Cominciamo la, la sessione. Haideți să începem reuniunea. Bună dimineața. Buongiorno, allora cominciamo subito con, eh, con l'approvazione dell'ordine. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dragă Bill Newton Dan, având în vedere că e singurul coleg prezent aici în această dimineață, profit de ocazie ca să subliniez. Dar voi repetau și la reuniunea coordonatorilor și consider că e o gravă lipsă de respect față de instituția noastră, că iată, e ora 9 și 20. Ieri am avut uh, lucrările Comisiei Libe și marea majoritate a membrilor Comisiei noastre sunt și membri ai Comisiei Libe. Practic, poate fi asta considerată o mare a lucrurilor de ieri și al altele, așa că îmi pare foarte rău să constat uh, alături de oaspeții noștri că colegii noștri care trebuie să se afle aici la această oră dau dovadă de lipsă de responsabilitate, așa că îmi cer scuze numele lor. Îmi pare rău. Cer scuze oaspeților noștri și uh, sper că și colegii noștri să sosească cât mai repede posibil. Probleme cu microfonul, se pare? Nu. Bun, după cum spuneam, adoptăm ordinea de zi, așa cum a fost comunicată și am și eu o comunicare de făcut. În vederea intervenției prevăzute în această dimineață a ministrului irlandez, Anne Shatter, acum câteva minute ne-a comunicat că nu va putea să asiste la reuniunea noastră în această dimineață. Deci am revizuit puțin ordinea de zi și timpul alocat. Pentru cel al doilea grup de invitați, cu titlul Consolidării cadrului pentru confiscare eficientă și transnațională și recuperarea bunurilor, ar trebui probabil să terminăm pe la ora 12 și cred că nu mai mult. Și vă reamintesc că această reuniune e transmisă în direct pe internet și ne vom ocupa și de această chestiune mai târziu la reuniunea coordonatorilor și la 17.30 în aceeași sală, pentru că uh, reuniunea noastră va dura toată ziua. Deci, de la 17.30 cu ușile închise va avea loc reuniunea coordonatorilor. Și acestea fiind spuse, începem cu primul grup de invitați din această dimineață. E vorba de a doua sesiune dedicată spălării de bani cu titlul Identificarea și confiscarea ă, bunurilor de origine ă, infracțională și utilizarea bunurilor în scopuri sociale. Eu aș dori să atrag atenția din nou asupra importanței strategice a acestui aspect. Experiența la fața locului, pe teren, ne învață și asta ne-au spus-o foarte mulți magistrați și anchetatori că pedepsa cu închisoarea e clar că e una din uh, uh, pedepsele cele mai importante față de infractori, însă aspectul fundamental este confiscarea patrimoniilor infractorilor și în reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate. Asta însemnând că bunurile care au intrat în posesia uh, infractorilor în mod ilegal, prin violență și abuz, trebuie să le fie confiscate și trebuie să fie redate colectivității, reutilizate în scopuri sociale. Deci. Acum vom da ascultare domnului Pedro Gomes Pereira, specialist în identificarea bunurilor din partea Institutului din Basel pentru Guvernanță, care ne va prezenta rezultatele studiului cu titlul Necesitatea unei noi legislații europene care să permită utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale. Imediat mai apoi va avea cuvântul domnul Ian Davidson, coordonator național al Asociației Ofițerilor de Poliție, care ne va vorbi despre experiența britanică în materie de identificare și căutare a bunurilor de origine infracțională. Deci două aspecte care privesc uh, lucrările comisiei noastre și, și scopul nostru final, și anume raportul uh, împotriva crimei organizate. Dau cuvântul domnului Pereira, are la dispoziție fiecare invitat 15 minute și apoi vom avea o dezbatere. Vă rog, domnule Pereira. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamnă președinte și da, uh, un moment, uh, domnule Preira, 30 de minute. Obrigado, excelência cumprimentando a todos aqui presentes hoje. Tá, da, uh, eh, mulțumesc și vă urez bună dimineața tuturor și îmi face mare plăcere să pot eh, prezenta azi recomandările unui studiu intitulat, după cum spunea doamna președinte, necesitatea unei noi legislații europene privitoare la bunurile confiscate organizațiilor uh, criminale, infracționale, un studiu realizat de Institutul Basel uh, pentru uh, guvernanță. Mm, ca introducere aș menționa că acest institut este un organism independent, fără scop lucrativ, care se concentrează asupra recuperării bunurilor prevenției Lupta împotriva spălării de bani a fost înființat în 2003 și are așadar experiență în materie de asistență tehnică și în domeniul recuperării bunurilor de origine infracțională. Are experiență în cooperarea cu organele judecătorești și uh, prezintă moduri de a putea identifica bunurile de origine infracțională. Deci noi ne ocupăm și de natura uh, de prevenție, uh, de lupta contra corupției, uh, lupta împotriva spălării de bani. Practic suntem finanțați din partea guvernelor Regatului Unit, al Liechtensteinului și al Elveției. Acum, în ce privește subiectul uh, cuvântării mele de astăzi, trebuie să menționez rolul jucat de comisia dumneavoastră și vreau să vă spun acum cum uh, funcționează procesul de recuperare. Bun, în general e vorba de un proces care poate fi împărțit în patru etape. În primul rând, faza premergătoare a anchetei, uh, căutarea de informații care permite colectarea informațiilor referitoare la o infracțiune. A doua etapă e ancheta în care uh, sunt uh, colectate probele în legătură cu făptașii. În această fază se desfășoară și o anchetă de natură financiară ca să vedem dacă uh, putem solicita autorităților judecătorești confiscarea bunurilor și sigur ca să uh, întrerupem fluxurile financiare ale organizațiilor infracționale. Și a treia etapă este procesul, deci instanța, procesul de natură civilă sau penală, care duce la o sentință finală. În această etapă, în general, se obține confiscarea bunurilor. Apoi, a patra etapă o reprezintă recuperarea acestor bunuri nu mm, uh, sigur că pentru asta este nevoie de o hotărâre de justiție pentru a putea fi recuperate bunurile și pentru a fi recuperați banii și în acest sens Uniunea Europeană are un întreg sistem de tratate și decizii uh, care reglementează fiecare din etapele pe care le-am menționat. De altfel, tocmai se revizuiește politica europeană pe această temă ca să avem uh, posibilitatea de a revizui și deciziile cadru în vigoare ca regulamentul revizuit să corespundă mai bine noilor dificultăți cu care se confruntă statelor, statele membre. Și vedem că în cadrul recuperării activelor uh, există elemente importante pentru uh, întreg, întregul proces. Administrarea, gestionarea bunurilor uh, uh confiscate și destinația finală a acestor bunuri. Uh, în câteva cuvinte, gestionarea bunurilor e foarte importantă în ceea ce privește recuperarea activelor. După ce se efectuează confiscarea, bunurile trebuie și conservate în mod corect și apoi trebuie valorizate pentru a obține uh, cele mai bune efecte posibile ca urmare a confiscării. Obiectivul uh, misiunii noastre uh, are legătură și cu destinația finală a acestor bunuri confiscate. În uh, cadrul studiului pe care l-am făcut, am încercat să găsim niște reguli europene care să permită reutilizarea bunurilor confiscate. Am aplicat și o metodologie care se concentrează asupra unui studiu preliminar și asupra unui chestionar care a fost uh, transmis membrilor uh, societății civile din statele membre și una din marile provocări cu care ne-am confruntat în realizarea studiului e definirea termenilor reutilizare socială și reutilizarea cu scopuri sociale în contextul, desigur, al destinației finale a bunurilor pe care o menționam. Lucrurile poate încă nu erau foarte clare, așa, că, așa încât uh, era, erau necesare aceste definiții, care totuși sunt foarte uh, diferite de la stat la stat. Uh, Bun, acestea fiind spuse, există niște puncte cheie de care trebuie ținut cont. În uh, sistemul uh, judiciar al fiecărui stat membru au fost analizate practicile și cadrul de reglementare al Uniunii Europene în general. Analiza aceasta a vrut să releve care erau legile și regulamentele în vigoare la nivelul statelor membre care permiteau să ne ocupăm de reutilizarea socială a bunurilor confiscate. Am analizat, deci, cadrul de reglementare la nivelul statelor și la nivelul instituțiilor europene și am vrut să vedem și care este, în general, destinația finală a bunurilor confiscate. În ce privește cadrul juridic și cadrul instituțional al statelor membre, am încercat să vedem care sunt uh, uh, destinațiile sociale ale bunurilor uh, confiscate, cum sunt ele utilizate și apoi am vrut să vedem cine anume poate utiliza cel mai bine aceste bunuri. Așadar, mă voi concentra, după cum spuneam, asupra reutilizării sociale a bunurilor confiscate bazându-ne pe diferitele experiențe din statele membre, deși nu există o definiție unitară a reutilizării sociale a bunurilor confiscate. În ceea ce privește reglementarea la nivel european, există diferite decizii cadru ale Consiliului privitoare la procesul de recuperare al activelor și al bunurilor de origine infracționale, mai ales în ce privește cum spuneam, mai ales mm, crimă organizată. Acestea sunt reglementări cu caracter general. Uniunea Europeană a uh, făcut diverse studii, rapoarte, strategii, s-au întocmit în legătură cu acest subiect După cum spuneam și aici, uh, ne-am concentrat mai ales asupra crimei organizate care încalcă drepturile omului, care afectează principiile de bază ale democrației. Trebuie constatat aici, mai ales raportul care se intitulează uh, organizată în Uniunea Europeană, realizat de Comisia Libe, uh, raportoare a fost chiar doamna președintă a Comisiei dumneavoastră, care și în acest raport spune că această confiscare și reutilizare a bunurilor în scop social este un uh, mijloc eficient de a lupta împotriva crimei organizate, pentru că bunurile confiscate nu mai sunt percepute doar ca fiind o uh, resursă confiscată unei organizații criminale, ci ca un factor constructiv care poate fi utilizat atât în activitatea de prevenire a crimei organizate, dar și în activitatea de promovare a dezvoltării economice și sociale. Trebuie să spun că, deși nu există o reglementare uh, la ora actuală uh, privitoare la destinația finală și reutilizarea socială a acestor bunuri, cu toate acestea există uh, reglementări în vederea unei mai bune coordonări a legislațiilor interne a statelor membre, pentru că aceste legislații să fie coerente unele cu altele, mai ales în ce privește uh, poprirea și confiscarea. Așadar, deci, astfel Ținând cont de faptul că nu există această reglementare uh, unitară, atunci fiecare stat membru trebuie să adopte propria sa legislație și mai ales în ce privește uh, criminalitatea transnațională și supranațională, uh, ea poate fi combătută în funcție de definițiile de la caz la caz, deci pentru fiecare stat. Bun, noi în uh, studiul pe care l-am efectuat am analizat uh, șase, situația din șase state membre. Pentru că, practic, atâtea resurse am avut la dispoziție. A trebuit să ne concentrăm pe șase state membre. Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit. Aceste state au fost uh, alese pe baza unor criterii predefinite. Întâi, uh, existența unei legislații pentru gestionarea bunurilor înghețate sau uh, confiscate, existența de instituții care să permită acest proces de recuperare, cum ar fi, de exemplu, un birou de recuperare a bunurilor care este prevăzut de altfel într-o uh, decizie a Consiliului Jai, apoi niște sisteme juridice care să stabilească rolul jucat de organizațiile politice, financiare, internaționale în ce privește relațiile extracomunitare, apoi faptul uh, că datele disponibile sunt fiabile, sunt de calitate, sunt accesibile și că există o reprezentare diversificată a statelor membre. Bun, acum dacă îmi permiteți, mă voi uh, concentra asupra două state, Bulgaria și Italia. Sunt uh, uh, cele două state care au legislația cea mai avansată în domeniu. Conform Comisiei de la Veneția, Republica uh, Bulgaria s-a confruntat cu un mare număr de cazuri de crimă organizată, așa încât în ultimii ani autoritățile din Bulgaria au dezvoltat un sistem de uh, poprire și de confiscare a bunurilor infracționale și un sistem pentru a gestiona aceste bunuri. S-a încercat astfel să se neutralizeze uh, activitățile de crimă organizată în Bulgaria. Și în acest context s-a promulgat o lege privitoare la confiscarea de către stat a proprietăților achiziționate prin mijloace infracționale. Deci astfel se pot confisca aceste bunuri. Mai apoi, legea prevede, prevede de asemenea posibilitatea de a confisca și uh, posibilitatea revânzării acestor bunuri. Există chiar posibilitatea uh, unei vânzări anticipate de bunuri, deci înainte ca acestea să se deterioreze, înainte să se producă uzura lor. Bun. Trebuie spus că statul totuși trebuie să suporte cheltuieli destul de însemnate, deoarece statul, bineînțeles că trebuie să conserve în stare bună aceste uh, bunuri. Acum, opțiunea în Bulgaria, ca și în alte state membre, a fost ca aceste bunuri să fie gestionate pe spezele acuzatului. Și după confiscarea bunurilor, uh, practic proprietatea lor este, proprietatea lor este transferată către stat. care le poate utiliza în orice scop, că nu există prevăzută în lege o destinație cu scop social. Însă există un proiect de lege pentru ca aceste bunuri confiscate să fie gestionate, cum spuneam, pe spezele avocat, ă, acuzatului, mă scuzați, și ă, probabil că se va crea un consiliu interdepartamental pentru administrarea, gestionarea acestor bunuri confiscate sub tutela Ministerului de Finanțe, care are responsabilitatea de a propune utilizarea acestor bunuri în scop umanitar sau social. În conformitate cu proiectul de lege din uh, Bulgaria, reprezentanții asociațiilor, uh, asociațiilor naționale, uh, autorităților locale, organizații fără scop lucrativ, ONG-uri și altele vor putea fi eh, invitate de a face parte la acest Consiliu ca să își indice diversele interese, dacă este cazul. Bun, noi am efectuat studiul în 2011, deci există acest proiect de lege în Bulgaria. În 2012 eh, avem deja această lege, însă nu este disponibilă decât în limba bulgară, încă nu a fost tradusă. Cu toate acestea, noi menținem contactul cu autoritățile și cu societatea civilă din Bulgaria și ni s-a spus că totuși din lege a fost retras elementul care sau prevederea care permitea reprezentanților societății civile de a participa la Consiliul eh, despre care am vorbit. În conformitate cu acest proiect de lege, produsele vândute eh, sau banii obținuți de pe urma eh, vânzării bunurilor confiscate sunt dreaptă spre un fond care este utilizat în scopul de asistență socială sau pentru ajutarea IMM-urilor, de exemplu. Deci, iată că în exemplu bulgar putem releva scopuri sociale. Statul vine în ajutorul societății prin intermediul acestei legislații, sau cel puțin în conformitate cu proiectul de lege, și se pare că, într-adevăr, vor exista finalități sociale sau umanitare în, în această lege. Franța a făcut o reformă a codului penal în 2010 pentru a se facilita confiscarea bunurilor și sub supravegherea Ministerului Justiției și de Finanțe din Franța s-a creat, s-a înființat o agenție de gestionare a bunurilor uh, poprite și confiscate. Agenției care răspunde de administrarea centrală și de vânzarea acestor bunuri uh, confiscate. În general, proprietarul real, care este adevăratul beneficiar al acestor bunuri, este responsabil de administra acestor bunuri și doar în împrejurări speciale bunuri de acest gen vor fi puse sub administrația agenției în cauză. E vorba, până la urmă, și acolo de a reduce costurile și de a maximiza valoarea adăugată a confiscării. Codul penal francez așa a fost reformat, după cum spuneam, însă nu există dispoziții în ce privește destinația finală sau utilizarea bunurilor confiscate în cadrul unor organisme sau de către niște organisme centrale, regionale, locale din Franța sau uh, nici chiar de către autoritățile care au participat la uh, rezolvarea cazului, la întreaga procedură. Însă există uh, niște dispoziții care spun că atunci când s-au produs prejudicii, există un fond special unde ajung fondurile confiscate și atunci când e vorba de uh, bunuri obținute ca urmare a traficului de droguri. Însă nu există nici acolo dispoziții specifice uh, de utilizare finală a acestor fonduri. Însă, totuși, se permite implicarea uh, asociațiilor care luptă împotriva drogurilor. Totuși, în cazul francez, trebuie remarcat că s-au făcut mari eforturi, mă rog, societatea civilă a făcut mari eforturi. A existat o inițiativă a Transparency International. În 2010 s-a obținut o decizie a Curții de Casație prin care se permite lansarea unei anchete în cazul în care există o sesizare sau o denunțare din partea unor asociații de luptă împotriva corupției. În acest caz, o sentință uh, și un sistem mai transparent va permite societății civile să fie mai activă nu doar în activitatea de prevenție, ci și în combaterea crimei organizate. Acum să trecem la cazul Italiei. Italia astăzi este unic, unicul stat al Uniunii Europene care dispune de o legislație specifică în materie de redistribuire a bunurilor confiscate în scopuri sociale. Legislația italiană consideră că anumite bunuri, inclusiv imobile, pot fi transferate sau, în fine, proprietatea acestora poate fi transferată către uh, autoritățile locale, de, de acolo unde aceste bunuri au fost confiscate, pentru că ele se pot fi folosite în scopuri uh, sociale. În 2010 s-a înființat Administrația Națională pentru gestionarea bunurilor confiscate uh, ca urmare a activităților de crimă organizată. E un rezultat al colaborării dintre autoritățile eh, judiciare pentru a, o mai bună gestionare a bunurilor eh, confiscate, dar și pentru eh, viitoarea administrare a acestor bunuri după confiscarea lor. Deci agenția aceasta poate distribui și atribui bunuri confiscate către instituții publice, unor comunități de asemenea sau unor autorități provinciale, pentru că acestea să poată fi reutilizate în scopuri sociale. Deci aici trebuie constatat că bunurile rămân în proprietatea autorităților publice, însă pot fi atribuite unor proiecte specifice uh, gestionate de către terți, cum ar fi reprezentanța ai societății civile sau organizații uh, fără scop lucrativ. Deci acesta ar fi mecanismul uh, de bază trebuie notat trebuie notat că uh, spusele mele sunt valabile pentru uh, bunurile mobile. Pentru bunurile imobile există o altă procedură. Dar în ceea ce privește conturi în bancă sau bunuri uh, aflate în păstrarea unor instituții financiare, acest tip de bunuri, într-adevăr, uh, se întorc în circuitul public național și nu sunt utilizate în scopuri sociale. Cum reveni la activitățile agenției italiene, ea întocmește și statistici în ce privește modul în care sunt utilizate aceste bunuri. Și, de asemenea, întocmește o listă cu bunurile care sunt confiscate. Până, în, până la finalul lui 2011, agenția catalogase sau atribuise 87% uh, din aceste bunuri uh, unor uh, autorități locale sau ONG-uri și pentru a se evita infiltrările de către crima organizată, agenția în cauză monitorizează și ce se întâmplă cu aceste bunuri după atribuirea lor. Uh, Această agenție are competența de a revoca transferul, transferul bunurilor în cauză, ba chiar are posibilitatea de a numi un comisar care să gestioneze distribuirea acestor bunuri care nu sunt utilizate așa cum s-a convenit. Acum trecem la Germania. Deci după ce am văzut uh, modelul bulgar, uh, modelul francez și italian, uh, vedem că în aceste cazuri condamnatul are anumite obligații civile. De particularitatea sistemului din Germania e că el este unul de natură federală, deci nu există o unică agenție care să gestioneze aceste bunuri, ci fiecare din landuri are propria sa agenție. De exemplu, în cazul landului Baden-Württemberg, există anumite unități speciale pentru poprirea și confiscarea bunurilor. La aceste uh, unități participă magistrați și uh, polițiști sistemul din Germania nu prevede dispoziții legale pentru utilizarea acestor bunuri în scopuri sociale bunurile confiscate sau, mă rog, sumele obținute de pe urma bunurilor confiscate se duc la buget. Asta imediat după ce se dă o sentință în prima instanță. Deci banii deja pot fi utilizați pentru activități care la origine nu, nu sunt prevăzute la buget. Aici, uh, sigur că sunt cheltuieli care au și o componentă socială, însă, până la urmă, ăsta nu este un scop declarat exact negru pe alb în lege. Apoi, în Bremen se prevede utilizarea unui procent al bunurilor confiscate, e vorba de 60.000 de euro pe an, pentru administrarea justiției și uh, pentru uh, Curtea Constituțională. Apoi 24.000 de euro uh, se duc către uh, autoritățile care se ocupă de asigurările sociale, și se finanțează și un centru de susținere și consiliere pentru victimele traficului de persoane și a prostituției și pentru uh, ajutorarea toxicomanilor. Și în acest model există totuși o componentă socială, deși nu este prevăzut expres în lege. Și banii obținuți uh, rămân în administrarea statului. Spania acum Cazul spaniol înseamnă foarte mult uh, cu cel francez și bulgar. Administrația spaniolă a lăsat uh, alegerea magistraților. Deci se uh, procedează de la caz la caz în legătură cu bunurile confiscate. În Spania există o dispoziție constituțională care prevede posibilitatea unei acțiuni populare Asta însemnând că fiecare cetățean cu titlu individual sau asociație de cetățeni poate sesiza autoritățile și poate uh, solicita efectuarea unei anchete uh, și, mm, sigur, ca urmare e posibilă și confiscarea unor bunuri. Deci astfel, societatea civilă participă la lupta împotriva crimei organizate. Apoi mai avem și modelul britanic, dintre modelele studiate de noi. Aici există un mecanism numit community cashback, adică bunurile confiscate sunt utilizate în beneficiul comunității. 95.000 de lire sterline au fost astfel investite în proiecte lansate de uh, diferite comunități, uh, societatea civilă poate indica uh, anumite proiecte pentru a fi finanțate din bani obținuți din vânzarea bunurilor confiscate. Scopul este acela ca și comunitățile locale să-și poată face auzită vocea în legătură cu modul de a utiliza bunurile confiscate în beneficiul chiar al acestor comunități. Chiar vinerea trecută am aflat de încheierea unor acorduri extrajudiciare uh, în un caz uh, din Scoția, în care grupul Abbott a încheiat un acord cu o uh, companie și a acceptat să plătească 1600 de milioane uh, pentru a susține lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Vorbim de uh, bani obținuți din uh, vânzarea bunurilor confiscate. Deci, iată, și în Marea Britanie există o componentă socială a acestei activități, dar e la latitudinea statului modul în care sunt utilizați banii. Bun, mai am un minut și jumătate la dispoziție, se pare, și vreau să vă mai spun că reglementările existente nu prevăd exact modul în care fondurile uh, sau bunurile uh, trebuie utilizate după confiscarea lor. Și reutilizarea socială a bunurilor confiscate, după cum vedem, nu este o practică neapărat generalizată la nivelul statelor membre. Deci, e necesar să se ia o decizie în legătură cu modul în care aceste bunuri vor fi reutilizate în scopuri sociale. Uh, în legătură cu acest subiect s-a exprimat și Comitetul Regiunilor într-un aviz recent, pentru că, până la urmă, comunitățile locale sunt cele care suportă cheltuielile și pe spezele lor se face uh, toată această activitate de crimă organizată și atunci ar fi foarte bine ca uh, bunurile confiscate să fie utilizate în beneficiul comunităților care sunt cele mai afectate de acest fenomen al crimei organizate. Comunitățile locale care au fost victimele crimei organizate uh, utilizând aceste bunuri, pot să se apere mai bine, să lupte mai bine împotriva crimei organizate și se permite participarea societății civile pentru a utiliza aceste bunuri, astfel sporindu-se transparența și permițându-se să se facă progrese și în recuperarea bunurilor. Prin asta crește și participarea societății civile în activitatea de eh, prevenire și de combatere a crimei organizate. Permiteți-mi încă câteva minute pentru o încheiere. Eh, aș mai eh, da un exemplu, de, un exemplu foarte util pentru societatea civilă în care se vede care este avantajul uh, reutilizării sociale acestor bunuri. În Spania există un caz în care, iată, a fost inițiată o astfel de acțiune populară de care vorbeam uh, pentru a fi demarat o anchetă într-un caz de spălare de bani Asta în cadrul unor contracte comerciale cu Guinea Ecuatorială. Și s-a putut constata că reutilizarea socială a bunurilor a avut ca obiectiv de a consolida uh, sistemul uh, juridic al statului în chestiune, ca acesta să fie mai participativ, mai democratic și a permis și sensibilizarea populației în ce privește necesitatea de a lupta contra crimei organizate. Bun, acum uh, cred că într-o jumătate de oră și încă câteva minute am reușit să abordez uh, toate subiectele. Uh, chit că mai rămân și niște dubii, mai ales în ce privește acordurile extrajudiciare, pentru că pot exista și acorduri între Uh, stat și cel care face obiectul unei sentințe penale în legătură cu utilizarea bunurilor. Și mai există și uh, chestiunea activității internaționale. Bun. Și cine utilizează bunurile? Acum trebuie într-un caz uh, transfrontalier, cine poate utiliza bunurile? Ca statul care a făcut ancheta, statul care a solicitat confiscarea? Bun, aici lucrurile încă nu sunt foarte clare atunci când e în joc un aspect transnațional. Da, mă rog, astea ar fi recomandările mele. Uh, le puteți vedea în uh, documentele pe care vi le-am uh, transmis. Ar fi patru recomandări. În primul rând, să existe proceduri transparente și coerente pentru reutilizarea bunurilor confiscate. Bine, se poate vedea și în ce caz pot utiliza statele membre uh, activele respective în scopuri sociale. O parte a sumelor obținute ar putea fi utilizate pentru scopuri uh, sociale. Bun, nu bani utilizați pentru a despăgubi victimele, dar oricum o parte din acești bani pot fi utilizați în scopuri sociale. O a doua recomandare, înființarea unei baze de date pentru aceste bunuri astfel încât statele membre ar putea avea o acțiune mai flexibilă pentru a determina modul în care pot fi utilizate aceste bunuri, deoarece această bază de date ar putea uh, pur și simplu să utilizeze toate statisticile din fiecare stat membru în legătură cu confiscările. Organismele există deja, dar ele ar putea trebui utilizate la o bază de date și apoi o a treia recomandare, înființarea unui fond european în care să fie eh, vărsate o parte din banii, din fondurile obținute din bunurile confiscate, eh, fond care să fie administrat de o instituție europeană mm, și să fie utilizate aceste fonduri pentru proiecte europene cu componentă socială. Asta, bun, fie în spațiu intra sau extra comunitar, că este și o comunitate extraeuropeană. Apoi, a patra recomandare, înființarea unui sistem prin care să existe un birou european de recuperare a fondurilor și a activelor care împreună cu statele membre ar colabora și ar permite uh, un foarte bun schimb de informații între statele membre. Acest birou european ar permite o armonizare a utilizării sociale a bunurilor uh, uh confiscate. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Și acum are cuvântul Ian Davidson, coordonator național al Asociației Oficerilor de Poliție care ne va vorbi despre experiența britanică în materie de identificare și uh, căutarea patrimoniilor uh, infracționale. 15 minute, vă rog. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Mulțumesc. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Nu am prea mult timp la dispoziție, așa că mă voi grăbi. Ofițer de poliție cu uh, experiență, uh, sunt uh, detașat în Scoția și Irlanda de Nord. Asociația noastră este în primele linii ale activității de oprire a spălării banilor în Regatul Unit. Noi încercăm să găsim bunele practici uh, în multe aspecte ale uh, anchetelor financiare. Sunt uh, coordonator național pentru nouă echipe de recuperare de active naționale care anchetează activitățile organizațiilor de crimă organizată în alte state. După cum probabil știți, sistemul juridic uh, scoțian uh, diferă foarte mult de um, sistemele englez și galez și uh, același lucru se întâmplă și în um, recuperarea de active. Voi vorbi astăzi despre o comparație între sistemele englez și scoțian, pentru că sunt multe învățăminte din, de tras din această comparație și putem crea un sistem pozitiv de utilizare activelor criminale. Am uh, purtat uh, multe discuții cu uh, persoanele implicate, practic, în aceste activități. Sper că voi putea să vă explic clar atât aspectele pozitive cât și cele negative ale experienței noastre și sper să vă putem ajuta în experiența noastră. În primul rând, noi avem activitatea de confiscare care se face după condamnare. Apoi avem autoritatea civilă de a um, sechestra uh, sume de uh, peste 1000 de lire um, înghețarea uh, fondurilor merge în paralel cu ancheta criminală și avem și un sistem de sequestrare în afara condamnării care se folosește, este folosită de către organizația care se ocupă de crimele, de infracțiunile grave. Tribunalele pot um, declara că un bun uh, este um, confiscat um, în anumite condiții. Vândul, bunul respectiv este vândut, iar sumele obținute sunt folosite în uh, interesul comunității. Autoritatea depinde de gravitatea infracțiunii. În uh, Anglia și țara Galilor sistemul este destul de uh, greu de înțeles. Uh, Ministerul de Interne reține 50% din bunuri, cam 12% sunt folosite pentru finanțarea echipelor regionale pe care le coordonez eu. Restul sunt folosite în general pentru cheltuielile generale ale Ministerului de Interne um, o proporție semnificativă ale um, um, banilor care merg la Ministerul de Interne nu se folosesc pentru comunitate. Restul de 50% merg la um, organisme de um, aplicare a legii. Um, merge către um, organizațiile de poliție și de crimă, de combaterea crimei organizate, 18,75% merge la procuratură și 12,5% merge către administrația tribunalelor. nu se ține cont de um, cheltuielile fiecărei dintre administrație. Este mai degrabă o uh, repartizare arbitrară a acestor procente. Dacă am analizat mai bine cum putem folosi aceste sume pentru a crește performanțele, cred că rezultatele noastre ar fi mai bine. Uh, Partea bună a sistemului englez este că există recompense financiare clare dacă se confiscă active multe. Fondurile pot fi folosite pentru finanțarea anchetelor, lucru care s-a și întâmplat în anumite cazuri fondurile au fost folosite foarte uh, eficient, dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Anchetatorii financiari nu există doar în cazul uh, sumelor uh, din activității criminale. Uh, ci și um, același lucru se întâmplă și în cazul de crimă, de um, viol sau de jaf. Economiile uh, în ceea ce privește eficiența anchetelor nu pot fi cuantificate, dar uh, există beneficii atât uh, financiare cât și în performanța serviciilor. Um, există însă și efecte negative. Ministerul de interne folosește fondurile într-un mod care nu este totdeauna foarte transpar transparent. Există și uh, tentația de a se concentra pe uh, cazurile care pot aduce uh, profituri mari. Știm că uh, multe, mulți criminali care fac parte din organizațiile criminale duc uh, o viață foarte nesăbuită și cheltuie bani imediat și nu uh, își mențin activele, nu le păstrează. Valoarea activelor confiscate nu ar trebui să reprezinte un factor um, care să determine anchetele de care se ocupă um, uh, asociațiile, organizațiile noastre. Uh, există de asemenea și uh, necesitatea de a recupera o anumită sumă pentru a-și face norma, lucru care desigur nu este de dorit. Forțele de menținere, uh, forțele polițienești trebuie să aducă beneficii comunitățile și acesta trebuie să fie obiectivul lor principal. Uh, nu trebuie să aibă în vedere neapărat câștigurile financiare. Cred că dacă politica ar avea întotdeauna, uh, poliția ar avea întotdeauna o abordare etică, cred că, în mod indirect, s-ar, ajunge la recuperarea de mult mai multe active. Trebuie să studiem mai mult um, problema și o facem împreună cu um, um, profesori din Regatul Unit. Faptul că este periculos să ne concentrăm uh, doar pe sumele obținute uh, uh, este foarte clar. Am învățat și de la Statele Unite, ca urmare a activităților care s-au desfășurat în anii 90. Știm bine că um, o parte din activele uh, recuperate, activele confiscate, uh, sunt folosite la bugetul uh, organizațiilor polițiene și pericolul este că um, activitatea este guvernată de interese financiare. Se urmăresc doar banii. Faptul că poliția urmărea să obțină profitul în loc să, obțină să opra, în loc să încerce să oprească activitățile criminale este un lucru negativ, care a fost constatat de Jeffrey Robinson încă din 94. În general, directorii uh, nu uh, au um, înțeles că um, tehnicile de recuperare financiară trebuie să fie folosite mai extins. Dacă nu suntem uh, atenți, uh, este posibil ca sistemul să fie viciat și uh, să nu mai punem accentul pe etică. Baza noastră de date pentru um, localizarea organizațiilor de crimă organizată, rețelelor de crimă organizată, um, este um, un sistem uh, foarte util care a demonstrat că cel puțin 50% din uh, membrii uh, acestor organizații își cheltuie foarte repede bani obținuți în activitățile criminale. Știm așadar că nu putem să identificăm delinvenții, delinvenții doar pe baza activelor pe care le dețin. Nu folosim însă sistemul suficient de eficient. Și acest lucru este și pentru că suntem foarte mult concentrați pe obținerea de, um, de fonduri, pentru recuper, recuperarea de bani. Trebuie să se monitorizeze și modul în care sunt, folosi, sunt folosiți banii obținuți din, activi, din uh, confiscarea uh, fondurilor uh, din activități criminale. Modelul scoțian um, cuprinde schema Cashback for Communities. Prin aceasta fondurile sunt folosite pentru uh, crearea de mecanisme. Până acum, Scoția nu a dorit să copieze modelul englez. După cum uh, vedeți, uh, au existat mai multe inițiative, de exemplu, inițiative de susținere a fotbalului feminin și a basketului în comunitățile din Scoția. Aceste activități au au uh, rezultate dovedite, încurajează tinerii să nu se implice în activități uh, criminale. Există multe avantaje ale acestei metode. Adesea, guvernul poate folosi banii pentru a finanța comunitățile defavorizate. Uh, de asemenea, guvernul poate demonstra în mod clar că se ocupă de uh, crima organizată, o politică foarte inteligentă. primul pentru că activele recuperate uh, se întorc la uh, comunitate și de aceea nu există tentația de a urmări doar obținerea de fonduri. Există însă și aspecte negative, dezavantaje. Scoția um, are organizații uh, bune uh, pentru combaterea uh, crimei organizate, a spălării banilor și a traficului de droguri. Um, aceste unități au personal um, foarte bine pregătit. Însă, pentru că fondurile recuperate sunt folosite doar pentru comunitate, s-a văzut clar când am lucrat cu scoțienii că nu se investește în pregătirea personalului, în specialiștii din cadrul unităților pe care le-am menționat. Ar trebui ca la fiecare 100 de, poli de poliții să există un uh, specialist în uh, investigații financiare. pentru a nu se pierde ocazii atunci când uh, este nevoie de um, expertiză în um, domeniu. În uh, Scoția există o uh, abordare foarte strictă a folosirii uh, fondurilor. Okay, um, slowly. Four translate, late. <laughs> Okay. Apologies. Okay. I was conscious of the time. Dacă am um, direcționat o parte, în Scoția s-ar direcționa o parte de bani și către alte scopuri, nu doar către comunitate, cred că rezultatele ar fi pozitive. abordarea uh, bine direcționată aduce foarte multe uh, beneficii, pentru că fondurile sunt folosite în uh, scopurile stabilite. Care sunt învățămintele? În primul rând, în Anglia, din, din păcate, folosirea fondurilor recuperate nu este foarte bine controlată. Trebuie să existe un mecanism de supraveghere. Cineva trebuie să răspundă pentru modul în care sunt folosiți acești, acești bani. Uh, organizațiile uh, care se ocupă de combaterea crimei organizate sunt nevoite să deruleze um, uh, anchete și să recupereze fonduri doar pentru a-și face norma, ceea ce nu este un lucru pozitiv. În Anglia s-a uh, încercat să se demonstreze că cu cât sunt mai mari sumele obținute uh, prin recuperarea activelor uh, criminale, uh, cu cât sunt mai mari, cu atât sistemul de combatere a crimei organizate este mai eficient. Nu este neapărat așa. În anumite cazuri, confiscarea activelor unui criminal mic uh, are um, impact uh, mare, chiar dacă sumele obținute nu sunt uh, importante. Valoarea nu este întotdeauna un indicator corect al um, atingerii obiectivelor. Investigațiile financiare au um, desigur, impacte pozitive. Uh, schema englezească de, uh, englezească de stimulente, uh, din păcate, nu ne încurajează să ne folosim în mod optim capacitățile. Cred că putem găsi un model în care ambele scheme să fie combinate. Um, sumele obținute ar putea fi folosite atât pentru comunitate cât și pentru pregătirea specialiștilor. Trebuie să existe o, um, un echilibru între cele două domenii de investiții. De asemenea, fondurile ar putea să se întoarcă la agențiile uh, de combatere a crimei organizate pentru a fi refolosite. Bineînțeles că trebuie să fie o supraveghere foarte atentă a modului în care sunt folosite uh, aceste fonduri. Uh, o parte din bani ar putea fi folosit și pentru uh, pregătire, pentru formare, pentru a ne asigura că uh, personalul aplică cele mai bune uh, tehnici și eu cunoaște bine toate procedurile. Trebuie să uh, recunoaștem și nevoia de a crea uh, anchetatori specialiști și ar trebui să se restabilească puțin prioritățile poliției. Astfel de scheme de investiții pot avea uh, efecte pozitive, trebuie să se recunoască comportamentele negative care pot apărea în momentul în care motivatorul este banul. Ar fi bine să creăm un sistem care să ia elementele cele mai bune din ambele sisteme, scoțian și englez, pentru a um, folosi um, sumele obținute din vânzarea activelor, din activități criminale. Din păcate, fondurile pe care le recuperăm acum nu sunt întotdeauna folosite optim. Mulțumesc. Signor adesso prima... Mulțumim. Înainte de a începe dezbaterea, dacă și niște reflexii succinte în legătură și cu cele spuse domnul Pereira când vorbim de necesitatea utilizării cu scopuri sociale mă văd uh, nevoită să subliniez uh, din onestitate intelectuală. E adevărat că Parlamentul European tocmai acum uh, lucrează la directiva confiscării, dar trebuie subliniat că propunerea care ne parvenit de la Comisie, din păcate, nu prevede absolut nimic în legătură cu reutilizarea socială și subsemnata, colega Borsalino și alți colegi la Comisia Libe încercăm să corectăm această lipsă foarte gravă. Și se întâmplă ceea ce s-a spus aici, că statele trebuie să suporte costuri exorbitante pentru conservarea bunurilor. În Italia, eu am fost contactată de diverse firme care se află sub administrație uh, judecătorească și care se plâng de un fapt care e subliniat de administratorii acestor bunuri în contul autorităților judecătorești. Deci se plâng în legătură cu dificultatea de a menține aceste bunuri pe piață, de a le menține un nivel concurențial. Și noi trebuie neapărat să ținem cont de acest aspect, deoarece dacă e adevărat că trebuie să ne bazăm pe legislațiile cele mai avansate din statele membre și permiteți-mi să spun mai ales pe legislația italiană, trebuie pe altă parte să evităm să comitem din nou greșelile trecutului. Deci să facem o revizuire acolo unde este cazul. Bun, acum deschid dezbaterea, dau cuvântul raportorului domnului Iacolino, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, în legătură cu chestiunea confiscării. Am ascultat pe invitații noștri. Sigur că va fi fundamentală abordarea Parlamentului European în legătură cu propunerea directivă. Invitații noștri au vorbit de anumite modele, modelul italian, bulgăresc și alte modele, și cel spaniol și trebuie să se bucure de atenție. Însă, ținând cont de rolul din ce în ce mai mare al instituției confiscării, în aceste uh, infracțiuni transnaționale legate de crimă organizată, de spălare de bani, i-aș întreba ce măsuri ar trebui să se mai ia de către instituțiile europene pentru a avea un text comun care să prevadă și utilizarea bunurilor în scopuri sociale și posibilitatea uh, mai rapidă de confiscarea patrimoniului și de utilizare a acestuia deci, care ar fi saltul de calitate necesar pentru a face progrese mai rapide în combaterea crimei organizate. Deci, ce credeți noastră că e absolut necesar să se facă pentru a se combate mai eficient crima organizată? Mulțumesc și acum uh, domnul Newton Dan din partea ALDE. Thank you very much, Mr. President. I just want to Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să dau asigurări ambelor membri, ambilor membri, chiar uh, dacă sunt membri ai altor comisii parlamentare, tot, uh, toate informațiile furnizate sunt utile. Nu luați în calcul rândurile goale de astăzi. Uh, am o întrebare pentru domnul Pereira, în primul rând. Există un mecanism internațional care hotărăște dacă grupurile criminale și bunurile obținute de către acestea în cazurile transnaționale, care din state primește aceste bunuri? Există un organism care hotărăște cum se face repartizarea sau ar trebui să dispunem de un mecanism în acest sens? Există într-adevăr situații în care infracțiunile transfrontaliere sunt uh, semnificative. Aș dori, de asemenea, să ne spuneți uh, care ar fi, poate, um, exemplul cel mai grav în care lucrurile au luat o turnură um, nefavorabilă și, prin urmare, să ne atrageți atenția asupra aspectelor la care ar trebui să fim mai atenți. Ați analizat, de asemenea, cum procedează americanii, ați um, făcut un studiu de caz referitor la Statele Unite. În ceea ce privește, în ceea ce privește pe domnul Davidson, din prezentarea dumnealui am putut observa că fiecare cuvânt a fost unul cântărit și s-a meditat îndelung la alegerea acestuia. Aș dori să poate să avem o întâlnire ulterioară, să facem un schimb de opinii. Vorbeați de fondurile câștigate de organizările criminale. Cum se cheltuiesc aceste, acești bani dobândiți din activitățile ilegale? Pentru că, totuși, pot să-l folosească într-un număr limitat de cazuri. Ce fac în cele din urmă cu acești bani? Chiar că l-ați menționat pe domnul Chris Matters uh, de două ori, l-am căutat pe Google pentru a vedea poate pot dobândi mai multe informații despre dumnealui, dar nu l-am găsit. Poate că nu i-am scris bine numele. Care ar fi cartea pe care ar trebui să o citim? Grazie, Bill. Intanto, se posso... Mulțumesc, Bill. Dacă mi-e permis, aș eh, dori un prim răspuns în legătură cu ce fac cu banii aceste personaje. Aș oferi un prim răspuns. Deci, chiar aici la Bruxelles, în Drangheta Uh, acum câtva timp, a achiziționat și a spălat 28 de milioane de euro. A cumpărat un întreg cartier, case, magazine, în doar câteva ore. Deci, iată, eu știu foarte bine ce să cumpere și cum să se miște. Doamna Matiu, acum două minute. Mersi, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă dau și eu un exemplu. Am văzut uh, pe canalele uh, franțuzești uh, o știre. Mafia împrumută bani oamenilor în Italia. Deci pur și simplu a înlocuit rolul băncilor și devine populară în rândul populației în anumite state, dând bani cu camăta, de fapt. Vă rog că nu am uh, fost de față la uh, prezentarea domnului uh, Pereira, dar colaboratoarea mea vă asigur că a luat note și cu siguranță mă voi pune la curent cu ce s-a spus. Am o întrebare pentru domnul Davidson. Cunoaște cazuri în Regatul Unit, în cazuri de confiscare de bunuri, de active, uh, în afara unei condamnări penale, uh, într-un caz de condamnare civilă, dacă persoanele suspectate s-au dovedit uh, nevinovate uh, după ce bunurile au fost deja confiscate, ce s-a întâmplat? Există la discuția din Consiliu s-au conturat mai multe uh, diferențe de opinie la nivel politic între delegațiile naționale. Fie la uh, Consiliu s-a fost acest lucru, fie la Parlament. Um, și, ca și doamna Alfano, trebuie să spun că regretăm că propunerea Comisiei nu um, prevede nimic în legătură cu destinația bunurilor confiscate. Există în uh, textul actual al legii uh, mai multe lacune. Nu se știe exact ce se întâmplă cu bunurile care sunt confiscate în toate cazurile. Sper uh, că Consiliul și Comisia vor putea accepta propunerea pe care o va face Parlamentul. Mulțumesc. Grazie, onorevole Mattia. Adesso due minuti Mulțumesc și acum are la dispoziție două minute. Doamna Weiler. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să revin asupra propunerii comisiei. Eu personal nu văd nicio problemă în faptul că Parlamentul dorește să completeze această propunere. Și anume, prin inițiativa ca proiecte decentralizate, um, să vină să completeze și să folosească fondurile Uh, dobândite în urma recuperării acestor uh, bunuri criminale. S-a făcut și în trecut acest lucru. Aș dori de asemenea să completez um, întrebarea domnului Dan, întrebarea referitor la experiența din Statele Unite. Aș dori să știu dacă în UE există un organism care se ocupă cu acest subiect, pentru că îmi pot foarte bine închipui că avem uh, niște infractori care nu rezidă în Europa, ci poate în Statele Unite sau pe niște insule destul de dubioase undeva departe și își desfășoară toată activitatea ilegală pe internet. Există structuri organizate care ar putea să ia sub lupă aceste activități? A doua întrebare. Știu că în Germania adesea durează destul de mult până când se încheie o acțiune juridică sau o procedură care să permită într-adevăr să folosim bunurile recuperate. În Italia, la ora actuală, există un fel de stadiu incert. Autoritățile nu pot folosi bunurile, eventual trebuie să returneze o parte din aceste bunuri dacă procesul are, să spun așa, un rezultat negativ pentru stat dețineți informații referitor la cât de repede se desfășoară procedura. Dacă, să spunem, o astfel de procedură durează mai mult de un an, atunci uh, cu siguranță că pune probleme. Grazie, onorevole Valer. Chiudiamo il dibattito. Mulțumim și în încheiere. Două minute, doamna Borsellino. Mă, mulțumesc și mă scuzați că n-am putut să fiu aici de la început. Sunt convins că au fost uh, foarte interesante prezentările și exhaustive. Uh, eu sunt foarte interesat de această temă și, și pe mine mă preocupă chestiunile evocate de doamna Alfano și de alți colegi antevorbitorii mei. Din păcate, și spun din păcate, trebuie să facem referire la legile italiene, care e vârf de lance, ca să spun așa, pentru că de multă vreme trebuie să se ocupe de aceste probleme. Pentru că știm cu toții fenomenele care există acolo, fenomene grave. Un n-am date, dar cred că așa este, în sensul că Italia e probabil că dispune de mult mai multe bunuri confiscate decât uh, cele din alte state. Uh, tocmai pentru că fenomenul crimei organizate are o istorie îndelungată în Italia și atunci au fost confiscate foarte multe bunuri care sunt de natură foarte variată. Nu doar mari patrimonii, pot fi și patrimonii mărunțite, fragmentate sau mai puțin semnificative, care pot părea mai dificil de utilizat, dar poate că tocmai pentru că sunt de mai mici dimensiuni pot fi utilizate mai ușor în scopuri sociale. Aș mai face o observație că în Italia s-a început uh, să se vorbească de confiscare cu domnul La Torre, care a fost ucis de mafia. Legea a fost adoptată doar după moartea acestuia, bun, vorbesc aici de anii 80. Apoi uh, s-a adoptat o lege care prevede, uh, chiar în 96 s-a adoptat o lege care prevede utilizarea social a bunor confiscate, între timp au mai fost niște atentate, au mai murit niște procurori, deci Italia ne arată că singura lege uh, care nu prevede utilizarea socială uh, este pe jumătate un faliment, pentru că, într-adevăr, se răcește mafia, dar dă un semnal foarte negativ, pentru că bunurile neutilizate uh, se deteriorează, își pierd valoarea intrinsecă. Așadar, și aici cred că experiența aceasta italiană ar putea fi de folos pentru a accelera luarea unor decizii care, din păcate, lipsesc din propunerea Comisiei. Deci e foarte importantă utilizarea. S-a vorbit aici de o bancă de date, mi se pare importantă propunerea, dar și un fond ar fi foarte bun, un fond uh, care să fie realizat cu o parte din uh, bunurile utilizate. Uh, poate că dacă ar fi vândute, bunurile ar putea reintra foarte ușor în posesia foștilor proprietari sau chiar a mafioților, dar dacă o parte nu este vândută și utilizată, poate fi utilizată pentru alimentarea acestui fond. Cred că e important nu doar să subliniem necesitatea reutilizării în scopuri economice, ci să subliniem și un alt aspect care e la fel de important, poate părea mai puțin important, dar e la fel de important, și anume că trebuie să lansăm un mesaj etic. Mafia nu trebuie să poată spune că bunurile care au fost uh, confiscate din mâinile lor erau, că în mâinile mafiei er, uh, erau productive și în uh, mâinile statului nu mai sunt productive, ba chiar sunt o povară pentru colectivitate. Deci semnalul lansat trebuie să fie lupta împotriva mafiei și asta se și fa- s-ar fi și face prin utilizarea socială. Mulțumesc și acum din nou au cuvântul invitații noștri, domnule pentru fiecare, doctor, doctorul Pereira are cuvântul în primul rând. Obrigado. Serei o mais breve possível. Um, sobre os mecanismos internacionais que foram. Vă mulțumesc. În ceea ce privește mecanismele internaționale, ați întrebat cum se procedează când vine vorba de confiscare și redistribuirea bunurilor în cazurile tranzacționale. Există într-adevăr o convenție ONU asupra corupției și există acorduri bilaterale. Uniunea Europeană este cosemnatar acestei convenții ONU. Încă o dată, după cum spuneam, totul se desfășoară la nivel bilateral. Fiecare stat membru decide cum procedează. Există, bineînțeles, niște scenarii de coșmar S-au menționat câteva dintre acestea. Aș putea, de exemplu, să vă povestesc despre un caz în care am asistat la confiscarea unei sume impresionante, vorbim de miliarde de dolari, care se găseau în fonduri de investiții. Întrebarea este cum poate statul să gestioneze un fond de investiții. Statul nu are competențele și expertiza necesară pentru a face investiții în piața de acțiuni sau alte piețe conexe. De asemenea, infractorii distribuie foarte repede câștigurile monetare De exemplu, în cazul unei persoane ale căror bunuri a fost confiscate, această persoană deținea o grădină zoologică. Magistrații nu știu, de exemplu, câte kilograme de carne de vită sau alte animale um, sunt necesare sau, în cazul grădinii zoologice, um, de ce resurse e nevoie. Trebuie să discutăm astfel în detaliu cum se gestionează aceste bunuri. Ați vorbit uh, de exemplul Italiei, putem vorbi și de Columbia, o țară care se confruntă cu probleme semnificative în ceea ce privește traficul de narcotice vorbim de marje foarte mari pentru a menține productivitatea și cum se derulează totul. sau uh, realiza câteva modele în acest sens și asta a fost întrebarea pertinentă, cum putem remedia lacunele existente. Nu există un răspuns universal. Am putea, într-adevăr, să ne referim la modelul britanic sau francez, uh, sau ați putea primi o garanție din partea întreprinderilor care uh, să se ofere să administreze aceste bunuri pentru a diminua costurile. Câștigul astfel obținut ar putea fi transferate într-un cont de economii până când se pune capăt uh, infracțiunii. Colegul, uh, colega noastră, doamna Weiler, a dat uh, un alt exemplu. Dânsa întreba dacă există o organizație care monitorizează infracțiunile grave la nivel uh, regional, internațional sau de la nivel ONU. Dumneavoastră ne întrebați vis-a-vis -vis de progrese. Davidson, prego. Mulțumesc și acum celălalt invitat, trei minute are cuvântul. Domnul Davidson. Vă mulțumesc. Prima întrebare referitor la felul în care infractorii cheltuiesc banii. Cred că uh, ne poate induce un pic în onoare definiția crime organizate în Regatul Unit. Mm, poate fi vorba de persoane care comit o infracțiune împreună pe o proprietate privată. Putem vorbi de oameni care pur și simplu comit o infracțiune, cheltuiesc câștigul astfel obținut, comit altă infracțiune, iar cheltuiesc banii și uh, intră în acest um, uh, cer haotic. Când, vine, când întrebați dumneavoastră referitor la cartea respectivă, am cartea la mine, dar nu mi-amintesc exact uh, numele autorului cum se scrie, am să revin. Uh, în ceea ce privește bunurile confiscate în urma unui proces uh, civil, pot să vorbesc doar de experiența din uh, Regatul Unit. Marea majoritate a oamenilor implicați în astfel de cazuri fie au decedat, fie au părăsit țara, fie nu au fost aduși în instanță. Toate aceste cazuri sunt supravegheate de uh, Magistrații superiori sunt supuși așadar unei revizuiri destul de stricte, există un control strict aici, dar nu știu dacă s-a pierdut un caz sau dacă cineva a fost dovedit ca fiind inculpat ulterior. Exista o întrebare și referitor la experiența din Statele Unite. Noi avem un strâns contact cu Statele Unite, îndeoseb cu FBI și am uh, aș dori ca și noi în UE uh, să colaborăm la nivel federal. Dar nu vă lăsați induși în eroare când vine vorba de bunurile recuperate. Da, la granița cu Mexic se recuperează niște sume impresionante și alte active, precum mașini și așa mai departe. E totul, într-adevăr, intermediar. La nivel federal, în SUA, sunt destul de tari, însă la nivel regional nu prea. Când vine vorba de recuperarea bunurilor și durata acestei proceduri în Regatul Unit, durata medie este de 22 de luni în urma condamnării. Vă puteți închipui că, în cazul într-adevăr grave, e nevoie de 3-4 ani pentru derularea procesului, după care e nevoie de 22 de luni pentru a pune în aplicare sentința. Iar în cazul Unit, deosebit când vine vorba de cazurile complexe, de valori, care, în care sunt uh, în joc sume considerabile, procedura se desfășoară un pic mai repede. Dar uh, Întotdeauna, într-adevăr, putem lupta mai intens. Experiența italiană a fost una interesantă și sunt de acord cu cerințele de natură etică. În ceea ce privește baza de date privind bunurile recuperate, avem un în um, Regatul Unit, dar um, aceasta este într-un proces de actualizare. Acest proces se desfășoară de câțiva ani, dar e nevoie de multă muncă pentru a aduce într-o bună formă această bază de date. Într-adevăr, e departe de a fi perfectă, am făcut numeroase greșeli, dar trebuie să învățăm din acestea pentru a aduce îmbunătățiri. Sper că v-am răspuns la întrebări. Grazie, signor Davidson. Eu vi ringrazio per... Mulțumesc, domnule Davidson, și mulțumesc amândurora pentru contribuția dumneavoastră la o temă care, după cum v-ați putut da seama, din ce au spus colegii mei. E una din temele care ne interesează cel mai mult. Dacă încă n-ați făcut-o, vă rog să lăsați la Secretariatul Comisiei nu doar textul intervenției noastre, ci și dacă mai aveți alte informații și reflexii care ne-ar putea fi de ajutor. Acum invit alături de mine pe doc, domnul doctor Manservizi. Da, cineva dorește să mai ia cuvântul, vă rog. Aveam uh, o întrebare pentru domnul Pereira, dar uh, având în vedere că am ajuns cu întârziere și nu știam exact când puteam să adresez întrebarea, uh, dacă înainte sau după ce domnul Pereira a răspuns la întrebările care au fost adresate, sau pot să adresez întrebarea acum? Da, bine, am să vorbesc în portugheză, pentru că vorbitorul este portughez și vizează recuperarea de bunuri. În cadrul Comisiei Parlamentare Libe am lucrat la elaborarea unui raport privind recuperarea de bunuri prin uh, confiscare. Îmi cer scuză pentru întârziere, însă mi s-a spus că în timpul discursului dumneavoastră ați propus uh, ideea excelentă de a crea un fond care să permită darea unui uz social acestor uh, bunuri confiscate. În Italia, bineînțeles, uh, aceste bunuri revin victimelor. Având în vedere acest context, puteți poate elabora un pic cine va supraveghea acest fond, cum se va crea acesta, care va fi rolul Parlamentului și cum se va gestiona accesul societății civile și al instituțiilor la acest fond? Și îmi cer scuze încă o dată pentru întârziere. Ah, um- Foarte succint. În ceea ce privește crearea fondului, ideea de bază este să folosim experiența britanică sau scoțiană de community cashback, de a da înapoi comunității un anumit procent uh, din câștiguri. Aceste fonduri uh, vor fi marcate pentru comunitățile victime și banii vor fi destinați unor proiecte sociale în cadrul acestor comunități. Monitorizarea ar fi realizată de uh, Curtea de Conturi Europeană, poate, sau alte organisme similare. Poate ne vom putea baza și pe asistența DigiHome sau Europol. Grazie, signor Ferreira. Uh, Mulțumim, domnule Ferreira. Așa cum, după cum spuneam, invit alături de mine pe uh, invitații următorului grup de discuții. Așadar, Titlul acestui al doilea grup e dezvoltarea cadrului pentru o confiscare transnațională eficientă și recuperarea bunurilor. Bun venit, domnule Stefano Manservis, director general G-Home de la Comisia Europeană, ne va vorbi despre evoluțiile în abordarea Uniunii Europene în materie de confiscare a bunurilor și mai apoi vom da cuvântul domnul Emil van de Dus din partea Băncii Mondiale, care ne va vorbi despre obstacolele în care a recuperării bunilor și uh, evoluțiile internaționale în acest cadru. Dezbaterea uh, va însemna că fiecare invitat va avea 15 minute la dispoziție și apoi vom face și o discuție. Vă rog, domnule director, mă servizi. Grazie, domnule Alfano, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule Alfano, stimați membri ai Comisiei. Mă bucur că mă aflu astăzi aici, pentru că întotdeauna consider că Comisia noastră e importantă nu doar pentru activitatea sa, ci și pentru impulsul și susținerea pentru niște inițiative care pot proveni sau nu din partea instituțiilor europene pentru a combate mai bine crima organizată. Deci totdeauna e o plăcere și o onoare de a mă afla aici. Bun, pe tema pe care am, am fost invitat să vorbesc, mă bucur să văd că Parlamentul European uh, acordă susținere uh, propunerii prezentate de Comisia Europeană în legătură cu confiscarea uh, bunurilor de origine infracțională. E un, o susținere foarte valoroasă, desigur, și cred că suntem pe aceeași lungime de undă pe tema aceasta. Acum nu vreau să vă răpesc atenția mult timp, ci doar să vă prezint uh, situația actuală în ce privește fapte, cadrul legal și, în final, câteva observații în legătură cu activitățile de susținere. Nu i vorba doar de uh, legislația primară, ci și în secundară. În primul rând, fapte, spuneam. Dar dumneavoastră le cunoaște de fapt mai bine decât mine. Crimă organizată, e orientat spre obținerea de profituri, acestea cresc de la an la an. Una din probleme, spun imediat, e faptul că cunoașterea acestor fapte nu e armonizată și, în realitate, nu dispunem de estimări clare și comune a dimensiunilor acestui fenomen. Știm că e un fenomen de dimensiuni uriașe, avem anumite cifre, Eh, din partea unor state membre, Italia mai ales 150 de miliarde de euro doar pentru 2011 din confiscări și sunt convins că eh, cifra asta e eh, subestimată. Alte miliarde din Regatul Unit, dar din punct de vedere cantitativ, într-adevăr, putem spune că e un fenomen uriaș. Însă nu e o chestiune doar cantitativă, ci și calitativă, și anume, crima organizată are un caracter transnațional și atunci uh, cu cât uh, ne integrăm mai multe economiile, de exemplu piața unică, dar și ce suntem pe cale să facem pentru a reacționa la criza economică, viitoarea uniune bancară, fiscală și așa mai departe, toate aceste cadre de reglementare, dacă nu sunt însoțite de inițiative simetrice pentru a combate crima organizată, de, sunt deja și vor fi penetrate din ce în ce mai mult de crimă organizată. Așadar, uh, caracteristica calitativă specifică pe care aș vrea să o subliniez și în legătură cu care trebuie făcute mai multe eforturi, o constituie faptul că aceast, aceste infracțiuni au caracter transnațional și exploatează pe deplin toate structurile economiei uh, ilicite. Așadar, confruntați cu acest fenomen uriaș din punct de vedere calitativ și important din punct de vedere calitativ, sumele confiscate și activele confiscate uh, sunt destul de reduse. Bun, nici aici nu avem cifre armonizate, dar cifrele pe care le avem ne arată că, de fapt, aceste activități rămân uh, doar la uh, nivelul unui mărunt procentaj din total. Bun, spuneam doar câteva fapte în introducere. Să vedem ce se întâmplă acum cu contextul legal. Bună evaluarea noastră și de aceea am și propus o directivă specifică, e că instrumentele existente nu sunt adecvate. Directiva cadru mai ales nu este pe deplin uh, aplicată, apoi e prea uh, vagă, formulată și atunci nu permite o acțiune uh, eficientă la nivelul magistraților, mai ales în recunoașterea reciprocă a cazurilor transfrontaliere. De aceea, există legislații naționale diferite, un cadru destul de vag la nivel european și atunci există necesitatea de, ca noi să acționăm. De aceea, în martie am adoptat o propunere de directivă care încearcă să răspundă și apelului din partea Parlamentului European. Această directivă încearcă să identifice exact ceea ce credem noi că sunt lacunele uh, cele mai mari în situația actuală. Adesea uh, e vorba de un echilibru de interese pe care trebuie să-l definim în primul rând. Există reguli clare în ce privește uh, confiscarea extinsă Asta e important pentru că avem nevoie să lovim mediul în care acționează crima organizată. Pentru că, că toate probele uh, rezultate din anchete ne spun că trebuie să avem o viziune extinsă și să avem și o confiscare extinsă. Sigur, cu toate garanțiile legale. Acum, cu asta nu voi pierde vremea, pentru că mm, acestea sunt conținute în propunerea noastră, dar în primul rând, deci e importantă confiscarea extinsă. Apoi, confiscarea avutului părților terțe și asta este foarte importantă, pentru că trebuie să evităm o situație în care bunurile și activele pur și simplu sunt transferate unor terți care nu sunt inculpați sau aflați sub anchetă, dar sunt complici, practic, se află în acest uh, mediu uh, vast în care organizează crimă organizată. De aceea, confiscarea bunurilor deținute de părți terțe. Apoi, uh, confiscarea care să nu se bazeze neapărat pe o condamnare. E un lucru delicat, dar în unele cazuri limitate, unde nu se poate ajunge la condamnare, putem să aplicăm această confiscare. Bun, la situația în care persoana e decedată, uh, suferă de o boală gravă sau uh, e vorba de un fugitiv. Apoi, al patrulea rând, autoritățile competente, de exemplu uh, procurorii, trebuie să înghețe temporar uh, bunurile. Dar dacă nu se întreprinde nicio acțiune. Deci este vorba de capacitatea de înghețare a activelor, uh, e vorba de o acțiune preventivă. Dacă nu ne putem, dacă nu putem pune mâna pe aceste bunuri, ele dispar și nu doar într-o țară. Dispar de pe piața unică dispar, dispar din economia noastră integrată, de aceea e important să avem reguli comune. Că altfel nu vom fi niciodată în stare să avem un mandat de înghețare care să fie pus în executare de diferite instanțe din diferite state membre. În al cincilea rând, Directiva permite uh, organelor de poliție și procuraturii să continue uh, anchetele când uh, confiscarea a fost dispusă pentru o sumă uh, minimă și nu s-au uh, confiscat suficiente bunuri. Poate că au fost transformate bunurile în profituri care nu sunt neapărat legate cu infracțiunea, dar trebuie să acționăm pe fond și ancheta trebuie să continue și în legătură cu acest aspect. Apoi reguli privitoare la gestionarea bunurilor prin care statelor membre li se cere să gestioneze așa cum se cuvine aceste bunuri, pentru că una din tehnicile bine cunoscute ale mafiilor este să elimine valoarea acestor bunuri ca să le poată cumpăra din nou sau să arate că după ce acestea ajung în proprietatea statului, acestea nu mai au valoare. Și atunci, practic, ei încearcă să demonstreze că ei sunt mult mai eficienți în gestionarea bunurilor decât statul. Deci, iată și un alt aspect care trebuie uh, luat în considerare și asta și încercăm cu directiva noastră. Și bun, și un ultim punct. Repet, nu vreau acum să intru în detalii, că toate aceste domenii sunt foarte delicate în ce privește dreptul, uh, respectarea drepturilor fundamentale, prezumția de nevinovăție și așa mai departe. Atunci trebuie să ne asigurăm că există anumite garanții și măsuri de protecție a drepturilor fundamentale. Știți, de altfel, asta e ceea ce propunem noi în directivă. Și nu vreau acum să fac comentarii detaliate în legătură cu situația actuală a negocierilor interinstituționale Discuțiile vor continua și în zilele următoare, la nivelul uh, statelor membre. Așadar, nu vreau acum să fac comentarii, dar totuși doresc să spun, din punct de vedere al Comisiei, că există multe elemente care ne fac să ne îngrijorăm că această abordare, care nu este revoluționară în sine, pentru că noi trebuie să lucrăm pe baza articolului 83, deci trebuie să facem și anumite concesii Eh, e posibilitatea să se dilueze. Dar vom putea discuta după încheierea negocierilor interinstituționale, dar există indicații care, din păcate, nu ne permit să fim prea optimiști, din potrivă. Ca, ca de obicei, există riscul să se adopte uh, minimul numitor comun, și să nu se aplice cele mai constrângătoare uh, reguli de la nivel național. Dar noi suntem convinși, în abordarea noastră, pentru motivul pe care l-am expus de la început, că fie avem o armonizare la nivelul cel mai înalt și mai intens la nivelul Uniunii Europene sau o simplă colecție de legislații puternice de la nivel național, dar asta va oferi crime organizate posibilitatea de a exploata aceste diferențe și asta va însemna că autoritățile polițienești și procuraturile nu vor putea colucra eficient pentru a combate crima organizată. Sigur, momentul este delicat Dar uh, nu putem continua discuțiile pentru ani și ani de zile. Trebuie să încercăm să ajungem la un compromis. Dar, pe de altă parte, problema asta de care ne ocupăm este una din cele mai delicate. E legată și de situația crizei economice și deci există necesitatea de a proteja economia legală, de a crea încredere în, pentru a exista investiții. Deci în economia uh, legală, nu, să nu existe tendința de a apela la soluțiile oferite de crimă organizată, care e o adevărată industrie. Deci trebuie reguli armonizate, mă scuzați, pentru ca economia legală să se dezvolte și pentru ca noi să combatem activitățile ilegale. De aceea ă, spun că asta e situația actuală și avem ocazia să uh, o discutăm în următoarele săptămâni și luni de zile. Bun, și cele două activități de însoțire la care mă refeream la început și care sunt și ele foarte importante. Una, recup- uh, birourile de recuperare a bunurilor și alta, utilizarea bunurilor uh, utilizate. Deci, biroul acesta pentru bunurile recuperate, cred că uh, lucrurile merg bine aici, în sensul în care legislația a intrat în vigoare în 2009, acum există chiar o rețea rețea care este mult mai conectată acum cu Europolul, care funcționează mai bine, dar ar trebui să fie încă și mai activă, dacă îmi permiteți, și dacă noi putem contribui într-un mod sau altul, inclusiv cu, cu finanțare, că noua perspectivă financiară poate să fie concepută pentru a susține și activitățile din acest punct de vedere. Deci trebuie să îmbunătățim și uh, schimbul de informații registrele centralizate sunt importante ca să ne adresăm unui singur, unei singure instanțe să înțelegem care e situația în toată Europa și bun, și schimbul de cele mai bune practici e întotdeauna important pentru că până la urmă trebuie să vedem cum putem să ne îmbunătățim activitatea în practică, nu doar în uh, schimbul de legi și de informații. Al doilea punct la care mă refeream, deci utilizarea uh, unelor confiscate, după cum spuneam, în ciuda dorinței noastre, n-am putut să ne ocupăm de acest aspect în problema noastră, pentru că e o problemă de temei legal. Temeiul legal nu ne-a permis să facem acest lucru. Am încercat să inventăm un mod de a armoniza și acest aspect, dar n-am reușit. Odată că nu avem temeiul legal, temeiul juridic și, în al doilea rând, foarte important faptul că nu există legislații, eh, legislația necesară în toate statele membre. Deci atunci baza pentru armonizare era foarte subțire. Deci ce am preferat să facem în aceste împrejurări a fost să dăm un semnal clar că aici trebuie să conlucrăm. Și este foarte important. Știți mai bine decât mine. Asta pentru că, după cum spuneam, uh, crima organizată e orientată spre profit, deci dacă uh, le eliminăm profitul, cu atât vom fi foarte eficienți. În doilea rând, sigur, există uh, consecințe politice și sociale, economice. Instituțiile democratice trebuie să demonstreze că funcționează mai bine decât cele ale crimei organizate. Bunurile confiscate se reîntorc în societate crimă organizată și mafia și-a arătat uh, puterea în a controla teritoriile, în a convinge pe oameni că cu cât uh, uh, mai mult se afiliază mafiei, cu atât mai bine le va merge, noi trebuie să le arătăm contrariu, că democrația funcționează, că iată, democrația creează economie legală și că bunurile confiscate se înapoiază în societate. Iată multe motive pentru care trebuie să îmbunătățim situația și suntem gata să conlucrăm cu dumneavoastră Însă, iată, pentru moment n-am putut uh, armoniza lucrurile aici pentru că n-am avut temeiul juridic. Din punctul ăsta de vedere, salut faptul că platforma noastră a creat un subgrup și cred că asta poate îmbunătăți modul de a avea o cultură mai comună, de a compara mai bine faptele și cifrele și dacă putem, de asemenea, să avem și niște acțiuni specifice care pot fi finanțate din fondurile viitoare, va fi foarte bine vedem care este direcția de urmat, foarte clar. Am avut ocazia să mă deplasez uh, la fața locului și să văd cum au fost utilizate în scop social anumite bunuri confiscate, mai ales în regiunea Puglia din Italia și m-a șocat nu neapărat faptul că au fost uh, um, că aceste bunuri au fost pur și simplu uh, redate mediului productiv, ci oamenilor de zi cu zi. Acum, mafia, sigur că tocmai de, de acest lucru se leagă și încearcă să distrugă convingerea cetățenilor că asta este direcția cea bună. Bun, acestea au fost elementele pe care am dorit să vi le reamintesc, pentru că dumneavoastră le știți uh, la fel de bine ca mine, dar vreau doar să vă îndemn să ne continuăm colaborarea, să fim gata pentru niște negocieri foarte dure, ca până la urmă să avem un rezultat care să fie cel puțin comparabil cu dimensiunile problemei cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, și acum are cuvântul domnul Emil van der Dus care, după cum spuneam, e un reprezentant al Băncii Mondiale care ne va vorbi de obstacolele în calea recuperării bunurilor și evoluțiile internaționale în acest cadru. Vă rog! Chair, distinguished committee members, ladies and gentlemen. Domnul președinte, onorați uh, deputați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit ocazia de a vorbi astăzi. Uh, mă numesc Emil Fan de Villebois și sunt de la SARI, o inițiativă lansată de uh, UNODC, Biroul ONU pentru droguri și pentru uh, combaterea traficului de droguri și a crimei organizate în 2007. Ne-am dorit să concretizăm uh, stadări prin înființarea acestei organizații să se uh, pună în aplicare capitolul 5 al Convenției împotriva corupției, prin care se stabilesc principiile de recuperare de active Principiul uh, pe baza căreia activele furate de un grup corupt trebuie să, fie să fie returnate uh, țării de origine. Pentru a recupera aceste active, uh, acționăm pe trei, în trei direcții, pe baza a trei piloni. În primul rând, este important ca persoanele care se ocupă de recuperarea de active Uh, forțe de aplicare a legii, uh, procurorii, autoritățile anticorupție să știe ce fac, să știe cum să deruleze o anchetă financiară și să știe uh, cum să acționeze în momentul în care solicită unui stat străin asistență juridică reciprocă. E important așadar să existe experiență, să existe oameni care au experiență practică în întreaga lume. De aceea am produs și mai multe manuale de recuperare a activelor uh, pas cu pas, uh, manuale care arată uh, practicienilor cum se derulează procesul de recuperare de active, care sunt avantajele um, aplicării dreptului penal sau ale dreptului civil, care sunt chestiunile care trebuie avute în vedere, cum se derulează o închetă financiară, care sunt informațiile care pot fi obținute de la bancă, în ce cuantum trebuie adunate aceste informații. În, acest domeniu suntem activi în primul rând. În al doilea rând, um, facem uh, promovare, ne asigurăm că standardele stabilite de G20 și de um, grupul de lucru pentru acțiune financiară țin cont de problemele cu care ne întâmpinăm în, uh, pe care le întâmpinăm în încercarea de a recupera active se folosesc uh, informații indispensabile uh, obținute de la bănci și de la contabili, informații indispensabile în derularea unor anchete în acest domeniu. În orice caz uh, mare de corupție, există un lanț lung de structuri corporative care leagă persoana coruptă de, de obiectul um, fraudei. Important să aflăm care sunt uh, persoanele care trag sforile, de fapt. Voi intra în uh, detalii în legătură cu activitatea noastră în acest domeniu. Uh, voi detalia obstacolele pe care le-am întâmpinat în recuperarea de active. Voi spune ce bariere am depășit eu uh, m-am ocupat și de uh, cazul popușarilor. E vorba de un manual uh, care vorbește mult despre transparența structurilor juridice um, și arată cum statele se pot asigura că dețin informațiile um, privitoare la persoanele care trag sforile din spatele unor um, companii, unor corporații mari. De la evenimentele din primăvara arabă ne-am uh, implicat mai mult în uh, activități în anumite state. Am încercat să facem legătura între victimele corupției și centrele financiare în care se localizează, se află activele furate. Am încercat să ne asigurăm că ambele părți uh, lucrează împreună pentru a duce la bun sfârșit procesul de recuperare a activelor. Acest lucru a devenit important în activitatea noastră și reprezintă latura cea mai crucială a activității noastre, de fapt, pentru că punem în legătură cele două părți implicate. Banca Mondială și UNODC uh, sunt instituții globale um, și noi uh, putem uh, juca un rol de intermediar între victimă și centrul financiar. Astfel ajung și la Prima observație pe care vreau să o fac legat de obstacolele în calea recuperării de active. Mi s-a cerut să vorbesc astăzi uh, în fața dumneavoastră despre această temă. Cel mai mare obstacol pe care uh, îl întâmpină orice stat care încearcă să recupereze active de la un centru financiar uh, și trebuie să spun că acest obstacol este, se regăsește pe ambele părți, este lipsa de încredere. În urmă cu doi ani, um, doamna comisar Reding, uh, în raportul său privind confiscările, a vorbit exact despre acest lucru. De ce nu funcționează uh, optim uh, confiscarea la nivel transfrontalier în um, Europa? Ei bine, din cauza lipsei de încredere între jurisdicțiile din diferitele state membre. Dacă există această lipsă de încredere, această neîncredere, um, chiar și în Europa, care este mai mult sau puțin omogenizată față de restul lumii, vă dați seama cât de mari sunt discrepanțele uh, și cât de mare este neîncrederea între uh, statele din, uh, implicate în primăvara arabă și centrele noastre financiare. Autoritățile de aplicare a legii, procurorii trebuie să cunoască care sunt obstacolele cu care se confruntă, care sunt dificultățile um, și trebuie să ne asigurăm că statul victimă înțelege și uh, restricțiile juridice, de natură juridică, cu care se confruntă centrul financiar implicat. În toate rețelele despre care am vorbit, rețeaua Camden de uh, recuperare activelor, STAR, care are o rețea împreună cu Interpolul, toate aceste uh, toate aceste uh, rețele uh, Carina, Rinsa au rolul de a uh, pune în contact părțile implicate. Dispunem de resurse financiare, umane și de experți. Încercăm să dezvoltăm capacitățile în statele implicate, să ajutăm statele să-și dezvolte structuri adecvate, uh, de asemenea structuri care să permită acordarea de asistență juridică reciprocă. Nu există o uh, politică completă în domeniul recuperării de active și nu există nici coordonare la nivel național, în special în statele în care uh, s-a îndepărtat de la putere uh, prin vot sau altfel o clică coruptă. Uh, Uh, important ca guvernul care este la putere după un astfel de eveniment să uh, stea puțin, să ia puțină distanță și să analizeze situația bine. Uh, în politică e necesar să acționeze imediat. E bine de aceea ca guvernele să se detașeze puțin și să stabilească bine prioritățile, să nu, trimească, să nu trimite 150 de cereri de asistență juridică reciprocă deodată. Trebuie să depună aceste cereri cu prudență și dând o de gândire strategică. Noi uh, încercăm să ajutăm așadar uh, statele uh, asigurându-ne că există mecanisme de coordonare la nivel național, să ne asigurăm că există o agenție, o persoană care se ocupă de recuperarea de active, să ne asigurăm că alte state cunosc această agenție de contact și să ajutăm statele să înființeze unități speciale de anchete concentrate pe acest sector al recuperării de active. Între barierele de natură juridică, m-am bucurat să laud pe domnul Man Servizii uh, care vorbește despre list, lipsa de uh, cazuri de, de proceduri de confiscare uh, înainte de condamnare. Uneori, în cazuri de corupție, anumite persoane se bucură de imunitate sau sunt prea puternice pentru a fi puse sub acuzare. Însă, trebuie să existe mecanisme care să permită ca activele lor să fie înghețate. Um, Uh, există multe motive din care persoana vinovată nu poate fi uh, uh, condamnată, însă trebuie să existe mecanisme de accesare, de înghețare activelor. În cazurile de corupție e vorba de persoane care um, și-au folosit funcția pentru a obține bani în scopuri personale. De aceea trebuie să existe un sistem care să permită accesarea acestor fonduri de către stat. Nu există un mecanism de înghețare rapidă a fondurilor. Um, acum uh, banii uh, sunt transferați într-un cont într-altul uh, într-o secundă. Trebuie să existe mecanisme de înghețare instantanee a activelor. Trebuie ca banii să poată fi opriți, să nu se permită transferul și dacă dorim ca uh, să ajungem la, să ne atingem obiectivele de recuperare a activelor, va trebui să înființăm un astfel de mecanism. Ca reacție la evenimentele din primăvara arabă, trebuie să um, creăm uh, liste, s-a creat un mecanism de liste pentru uh, facilitarea înghețării conturilor. Mm, o altă chestiune um, privește solicitările, cerințele dezechilibrate de notificare. Dacă se dorește um, obținerea de informații bancare din alt stat, li se spune, da, uh, vom, uh, vă vom da informațiile, dar vom informa posesorul contului, titularul contului. Um, adesea se inițiază o anchetă, lucru care nu ajută foarte mult Există state care nu informează titularul contului de faptul că s-a început o, o um, anchetă în privința asta. Nu știu exact care e situația aici cu drepturile uh, omului, dar este un caz uh, deosebit. În privința barierelor uh, legale, Cam atât. În ceea ce privește obstacolele operaționale, după cum am spus mai devreme, uh, nu există în toate statele puncte de contact foarte clare. Multe dintre statele care uh, încearcă să-și recupereze activele au trecut prin um, perioade politice tulburi, dar nu se știe exact um, cine se ocupă uh, de uh, această problemă, un minister, o agenție anticorupție, pentru că nu există claritate și că nu știi cui să te adresezi. Um, anchetele sunt îngreunate, de aceea noi intervenim și încercăm să punem pe picioare un mecanism național de coordonare în statele victimă și să ajutăm uh, centrele financiare internaționale să uh, se pună în uh, contact cu autoritățile naționale pentru, aș, pentru a primi un răspuns la întrebările lor. Abordarea formalistă a criminalității duble are de-a face cu îmbogățirea ilicită Multe state din uh, lumea în curs de dezvoltare au uh, legi care spun că dacă ai uh, un venit de 1000 de 1000 pe lună și ai active în valoare de milioane, atunci acest lucru este suficient pentru a putea fi considerat vinovat de îmbogățire ilicită. Um, în alte state însă lucrurile nu funcționează așa. Dacă cineva încearcă să uh, solicite asistență juridică reciprocă pe baza îmbogățirii ilicite, multe state pot răspunde la noi în țară îmbogățirea ilicită nu este o infracțiune, nu vă putem ajuta. Dacă privim însă uh, situația concretă, vedeți că de multe ori e vorba de deturnare de, de, uh, de fonduri și că există metode de a clasifica uh, acest tip de infracțiune în altă categorie Încercăm să uh, încurajăm statele să nu uh, se țină prea mult de uh, terminologie, să nu fie prea formalistă, să încerce să rezolve problema pragmatic. Multe din aceste state sunt implicate pentru prima dată în procesul de um, recuperare activelor, de la um, adoptarea um, Convenției ONU împotriva corupției, um, subiectul recuperării de active a devenit o prioritate destul de rapid, dar multe state nu au experiență. Uh, procurorii sau anchetatorii uh, se află pentru prima dată în fața unui astfel de caz, deci nu e nicio surpriză că primele încercări uh, vor șchiopăta. Uh, încă nu se vor uh, întruni uh, de la bun început toate cerințele juridice. De deci, aceea ce noi încercăm să ajutăm statele să depășească aceste provocări, aceste obstacole și să uh, depună cereri de asistență juridică reciprocă care să întrunească cerințele. De asemenea, încurajăm centrele financiare internaționale să ajute statele care depun cererile să facă lucrurile cum trebuie, să respecte procedura. Există dificultăți în identificarea conturilor bancare externe, de aceea mă bucur că um, domnul Manservisi a menționat și dânsul uh, ideea de registre centralizate de conturi bancare și noi uh, susținem uh, cauza adoptării, uh, creării acestor registre. Va fi dificil la nivel uh, global. Uh, multe state Uh, sunt reticente. Mă bucur că Europa a luat rolul de conducere în uh, această inițiativă. Noi încercăm să creăm în uh, toate statele mecanisme care să permită ca în foarte scurt timp să se, adre- să se adreseze întrebări instituțiilor financiare um, și aceste întrebări să primească răspuns în 24 de ore cu privire la existența anumitor conturi bancare. În final, un subiect pe care l-aș putea elabora la nesfârșit, dar nu prea mai am timp, uh, e vorba de uh, incapacitatea de a obține uh, informații utile cu privire la proprietate. În orice caz mare de corupție pe care l-am analizat, funcționarul corupt nu are activele pe propriul său, pe, pe propriul său nume. Întotdeauna e vorba de un om de paie care este la mijloc, pe numele căruia sunt activele obținute ilegal. De aceea e important să putem obține informații uh, fiabile pe baza uh, companiilor, uh, despre companiile internaționale implicate. Cine se află în spate? În spate, cine trage sforile? De aceea am vorbit mai devreme de acea carte care se numește Păpușarii. Uh, propunem câteva măsuri prin care se poate îmbunătăți situația. Una ar fi îmbunătățirea registrelor de uh, companii, registrelor comerciale. Din păcate, situația nu este uh, la fel de bună ca în Europa peste tot. Anumite bănci din alte țări, din alte părți ale lumii, nu dețin informații utile cu privire la uh, proprietarii anumitor structuri, anumitor companii. Uh, atunci când își înregistrează um, compania, um, o persoană trebuie, persoanele trebuie să fie obligate să declare băncilor uh, anumite informații, pentru că aceste informații sunt importante și băncile trebuie să, fie, să aibă obligația de a transmite aceste informații um, forțelor legii. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, signor Vandredos. Allora, adesso... Um... Mulțumim eh, invitațiilor noștri și acum eh, invit colegii să ia cuvântul și invit să fie foarte atenți la ce a spus domnul director Man Servizii. Deci noi, cu invitații anterior, ne-am manifestat îngrijorarea față de o serie de aspecte care lipsesc complet din directiva propusă în ce privește utilizarea bunurilor confiscate. Acum vă invit să facem o primă rundă de întrebări către domnul director Manservizi ca să răspundă, pentru că trebuie să plece, să participe la un trialog. Deci vă rog să formulați foarte concis întrebările ca să avem mai mult timp pentru răspunsuri. Începem cu raportorul domnului Iacolino. Mulțumesc, Eh, doamna președinte, și mulțumesc și invitațiilor. E clar că sistemul infracțional, după cum îl cunoaștem, eh, trebuie să fie combătut eh, hotărât cu o mai bună cooperare între statele membre, mai bună cooperare judecătorească de poliție și mai mare flexibilitate. A spus foarte bine domnul doctor Maser că trebuie să afectăm, să lovim în inimă sistemul criminal și cel mai eficient e să substra- sustragem uh, bunurile uh, de la mafioți și să le utilizăm uh, în scopuri pozitive, sociale, inclusiv și din punct de vedere simbolic. E, e fundamentală utilizarea în scop social. Noastră v-ați referit și sunt perfect de acord cu ce ați spus, însă Eh, din deplasarea noastră la Roma a apărut o mare problemă în utilizarea bunurilor eh, confiscate, și anume faptul că acestea sunt vandalizate, eh, sunt afectate de ipoteci și așa mai departe, și a trebuit să existe un fond de rotație care n-a fost prevăzut și nici alimentat. Noastră a spus totuși că nu există temei juridic pentru ca directiva dumneavoastră să se ocupe și de această utilizare socială a bunurilor confiscate. Însă ne-ați mai spus un lucru, și anume că nu există o legislație armonizată în statele membre. Poate avem o experiență bună în Spania. Însă, pentru că armonizarea Uh, legislației are tocmai obiectivul să avem un model de referință ca apoi să poată fi utilizat și în statele membre. Deci eu cred că e absolut fundamental să facem așa ceva, mai ales pentru că faptul că un bun este confiscat și este utilizat într-un scop specific și anume pentru combaterea mafiei, înseamnă că este investit și cu o valoare simbolică foarte semnificativă. Și ar fi de dorit ca pentru analizare în detaliu, din punct de vedere juridic, să facem și o revizuire uh, a situației legale, pentru că este o latură mult mai semnificativă. Sau ca să mă exprim mai clar, Domnul Manservezi a spus că lipsește acest aspect din nou pachet, însă și ceea ce este acolo riscă să fie foarte diluat. Deci pentru, pe mine mă preocupă foarte mult această situație. Și din punctul meu de vedere, dar vă invit și pe dumneavoastră să o faceți, haideți să cerem uh, directorului să ne spună ce poate să facă comisia noastră ca să evităm ca puținul care se regăsește în lege să nu fie uh, diluat ca să evităm că ceea ce pentru noi trebuie să fie un pachet revoluționar să nu folosească la nimic, pentru că nu avem o armonizare a sistemelor juridice și, în plus, unele state sunt cam sceptice și se află pe, în defensivă. Bun, uh, are cuvântul acum doamna Weiler. Da, danke schön, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să revin la propunerea de directivă din martie. Spuneți într-adevăr că având în vedere temeiul juridic, uh, nu se pot face propuneri ulterioare pentru articolul 83, dar există excepții atunci când Parlamentul și Consiliul sunt de acord. Atunci putem într-adevăr să venim cu propuneri, propuneri, de exemplu, pentru aceste proiecte sociale locale, care au dat rezultate pozitive în câteva state membre. Mă miră afirmația dumneavoastră că directiva ar fi eventual diluată. Acest lucru nu poate veni cu siguranță din partea Parlamentului, poate veni probabil din partea Consiliului, dar aici Parlamentul poate contracara. Dacă suntem uh, cu toții de acord, acționăm unitar la LIBE sau aici la CRIM și înaintăm amendamentele corespunzătoare, putem trimite un mesaj clar Consiliului că vrem să se ia măsuri și ca uh, actuala situație juridică incertă să fie eliminată. Dar trebuie atunci să spunem lucrurilor pe nume. Atunci, um, statele membre care nu doresc să-și asume un angajament trebuie să fie numite. De exemplu, aș fi curioasă să văd dacă e vorba de țara de unde vin eu sau ce țări, Regatul Unit sau ce alte țări nu doresc niște reguli europene armonizate. Am spus cu toții în ultimele luni că ar fi bine să existe un regulament european, să existe mai multă armonizare. Acest lucru nu înseamnă că toată lumea la fața locului trebuie să facă același lucru, nu. Dar Trebuie să facem ce se poate și ceea ce și-a dovedit valoarea până acum. Aveți uh, sprijinul nostru, nu am auzit până acum pe nimeni care să fie împotriva unui regulament european mai solid. Poate că trebuie să facem o muncă de convingere cu guvernele țărilor noastre de acasă, dar nu cred că în niciun caz vom putea lăsa să se întâmple o diluare a acestei directive. Mulțumesc. Tocmai asta e problema și împreună cu doamna Borțelinu am depus un amendament ca să avem articolul 83.2 ca temei juridic. E vorba de tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Deci, împreună cu doamna Borsellino, propusesem în amendamentele noastre ca temei juridic, spuneam, să adoptăm uh, articolul 83.2 a tratatului de funcționare a Uniunii Europene. Haideți să fim foarte atenți la acest aspect vă rog, și în continuare. Și acum, doamna Matie. Merci, doamna președinte. Uh, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu nu sunt de acord cu colega mea, dar uh, la crim discutăm acum, o să trebuiască să discutăm și la Libe, unde situația nu este chiar aceeași. Nu se poartă aceeași discuții. Trebuie să vă spun că la LIBE avem colegi care susțin poziția statelor lor membre și care pur și simplu se pun uh, în calea uh, acestui proces. Îl blochează și e păcat. În ceea ce privește Franța, nu există dorință de armonizare. Nu e vorba de majoritate. Um, ar fi același lucru și dacă s-ar afla alții la guvernare. Pur și simplu nu se dorește să facă progres în acest uh, domeniu și în privința acestei directive. Va trebui ca parlamentarii uh, să facă un pic uh, un fel de patricid și să nu se gândească la ce ce vor guvernele lor. Trebuie ca colegii de la CRIM să poată um, discuta puțin uh, cu colegii de la LIBE și să facă ceva pentru a ajunge la armonizare, pentru că e singurul mod în care se poate lupta împotriva mafiei. Dificil va fi la fiecare grup politic să-i convingem pe colegii care blochează acum procesul. Miza este um, să facem progrese și uh, cu siguranță știu că va fi un conflict dur între Parlament și Consiliu. Discuția va fi uh, foarte politică. Adesso la parola all'onorevole Tavares. Mulțumesc acum domnul Tavares. Obrigat, președinte. Eh, eu știu de... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de vorbitori. Avem nevoie ca acest comitet special să prezinte niște strategii care să convingă libe să ni se alăture. Trebuie să avem o întâlnire comună cu Libe cât se poate de repede. De asemenea, trebuie să convingem uh, Comisia de Bugete și de Petiții. De ce? Și pune aici o întrebare directă domnului Manservisei având în vedere temeiul juridic și problemele ce derivă din urma confiscării bunurilor. O posibilă idee pentru a da mai multă vizibilitate bunurilor confiscate în scopul utilizării sociale ar fi să creăm un fond care să fie accesibil pentru cetățeni recurgând la un plan similar celui propus uh, cu ocazia proiectului pilot din cadrul Comisiei uh, de Bugete. Acest lucru ar permite supravegherea Parlamentului pentru a asigura transparența. În acest fel, victimele și cetățenii ar putea avea acces la aceste fonduri pentru a uh, demara proiecte pilot. Semnătura ar putea fi trimise Comisiei de Petiții. Am putea implica astfel patru comisii parlamentare, două dintre care sunt foarte puternice în Parlament. Aceste comisii parlamentare ar avea nevoie de un obiectiv foarte clar pentru a dobândi o mai mare greutate politică. Cred că am avea o mare majoritate uh, în uh, favoarea acestei idei. Am să fiu succint, există și alte probleme. Reprezentantul Băncii Mondiale vorbea de lipsa de încredere între statele membre și între diferite regiuni din lume. Există un dezechilibru considerabil în uh, între informațiile pe care le furnizăm prin intermediul codului SWIFT dincolo de Atlantic, când vine vorba de lupta împotriva terorismului sau crime organizate și, pe de altă parte, informațiile pe care le solicităm pentru a combate crima economică. Ne confruntăm uh, cu infracțiuni de natură economică la porțile noastre și cu infracțiuni transnaționale grave dincolo de Atlantic. Aș dori să-l întreb pe domnul Manservizi cum am putea lucra referitor la acest proiect de combatere a terorismului și crime organizate, dacă putem recurge la urmărirea indiviziilor sau întreprinderilor, având în vedere că vorbim de Uniunea Bancară, ar trebui să includem de asemenea și problema registrului universal al deținătorilor de conturi uh, bancare. O problemă asupra care ar trebui să, insisti, să insiste Parlamentul. Domnul Newton Dan, vă mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări, două prezentări foarte interesante. Uh, niciunul dintre dumneavoastră însă nu a vorbit de paradisurile fiscale, pe care Uniunea Europeană responsabilizează și poate statul membru de unde vin eu poate cel mai mult. Dacă nu le putem elimina, atunci um, există o um, marjă de manevră nelimitată la dispoziția răufăcătorilor. Și ce putem face în acest sens? În primul rând, o întrebare pentru domnul Manservizi. Știți cu toții că statele membre sunt reticente în a coopera. Aceeași poveste în fiecare stat membru. Aș putea să propun că acest, această comisie și raportul pe care va prezenta domnul Iacolino cândva anul viitor reprezintă o șansă reală de a înlătura obiecțiile statelor membre, pentru că dacă Parlamentul și statele membre pot analiza împreună amploarea acestei probleme care ne confruntăm de ani întregi, aceasta pune uh, probleme în sensul de pierdere de locuri de muncă, de fonduri considerabile. Am uh, organizat o conferință de presă cu domnul Iacolino, cu doamna Sonia Alfano, cu dumneavoastră am putea organiza așadar această conferință și dacă am motiva publicul, opinia publică, aceasta va solicita acțiune din partea statelor membre. Avem așadar o, o șansă reală să motivăm opinia publică. Iar dacă Comisia ne poate ajuta furnizându-ne detaliile și toate cifrele de care avem nevoie pentru ca vara viitoare când prezentăm această situație opiniei publice, avem o șansă reală. E doar o propunere domnului uh, cu un nume foarte complicat, Van der Dush de Villebois. Bill, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Bill, uh, te rog, uh, acum doar întrebări pentru domnul Manservizi, care trebuie să plece. Da, deci pentru celălalt invitat, după ce răspunde domnul Manservizi, imediat după aceea, mulțumesc. Acum doamna Gianacu are cuvântul. Vreau să κυρία τα ίδια ερωτηματικά που ετέθησαν για την οδηγία έχω και εγώ. Mulțumesc. În legătură cu întrebările privitoare la această directivă, am și eu niște îngrijorări, dar oricum am impresia că Parlamentul poate exercita anumită presiune asupra Consiliului. Nu există o bună cooperare, asta e doar una din problemele cu care ne confruntăm. Există și cazuri de corupție, cu contracte de achiziții publice în uh, Uniunea Europeană, bani care au ajuns la mm, angajați unor firme, la oameni politici. Există asemenea caze în care în țara uh, sedului uh, unor anumite mm, firme care au participat la cazuri de corupție, dosarele au fost rezolvate pe criterii politice și nu conform legii. Și atunci trebuie aplicată legea în mod uniform, peste tot. Oricum, se vede că nu există nicio bună cooperare. În cazul confiscării bunurilor în țara mea, Grecia, există posibilitatea de a îngheța conturile unor suspecți. Aceștia fug în străinătate. Familiile acestor suspecți Așadar, ă, este cea care are de suportat consecințele pentru înghețarea conturilor. Și până când aceste conturi sunt înghețate, suspectul dispare. Și aș mai dori să spun ceva. Legea, într-adevăr, poate fi foarte severă, dar uh, de multe ori, uh, în practică, nu sunt aplicate dispoziții severe și se ajunge la adevărate cazuri de impunitate atunci când suspecții fug în uh, țări cu condiții mai favorabile. Și atunci trebuie să avem dispoziții unice, echilibrate și ceea ce e prevăzut de lege să poată fi aplicat, să nu există să nu existe ferestre prin care legea să fie eludată. Pe punctele acestea ar trebui să uh, insist și spun, vorbesc asta din proprie ex- experiență. Mulțumesc, doamna McIntyre. My comments and questions were on... Observațiile mele se referă la cel de-al doilea vorbitor. Am înțeles bine că doriți ca acestea să fie adresate ulterior? Da. Adesso subito la parola al direttore. Bun, așa că dau cuvântul domnului Manservizi pentru răspunsuri. Mulțumesc și îmi cer scuze, dar trebuie să particip la un tri- trilog pe problema azilului. Da. Deci trebuie să încercăm să avem rezultate bune și cu azilul. Thank you for, for all... În primul rând, mulțumesc pentru toate observațiile care sunt în același timp stimulante, critice și merg pe drumul cel bun. În primul rând, aș dori să spun câte ceva despre rolul acestei comisii. Nu-mi revine mie sarcină de a face această observație, dar doresc doar să vă spun că dacă negocierile um, de monitorizare a acestui instrument sunt conduse de dorința de a ajunge la un compromis, ținând cont de nevoile particulare. Dacă nu există sprijinul de plin, că într-adevăr e un instrument juridic ca multe altele, dar în, acest, în momentul de față, uh, există o provocare considerabilă și anume că în domeniul economic crima organizată afectează negativ eforturile de recuperare. Cred că vom putea ajunge la un compromis. Un compromis să pun pe hârtie, dar nu în esență. Iată de ce mă adresez dumneavoastră și mesajul meu e unul foarte important. Doresc pe baza dovezilor existente, a sprijinului a campaniei, să colaborăm. Bineînțeles, Comisia este dispusă să colaboreze și cred că dacă vom reuși să colaborăm și cu LIBE și celelalte comisii, va fi o colaborare utilă. Nu e vorba doar de un compromis asupra unui text legislativ. E vorba de o posibilitate de a îmbunătăți funcționarea UE sau, dacă nu, de o șansă ratată. Adevărul e că dacă nu avem un regim unic capabil să recupereze bunurile gestionate de diferitele grupuri existente, Încercăm, de exemplu, să recurgem și la confiscări în cazul în care nu s-a pronunțat o sentință, dar, în general, 80% din uh, încercările pe care crima organizată le face pentru a ascunde câștigurile pe care le fac în urma activităților ilegale. Trebuie să facem acest lucru la nivel uh, UE pentru a avea o activitate judecătorească și polițienească eficientă. O, în caz contrar, o legislație strictă la nivel național nu va fi suficient. Trebuie să ținem cont și de discuțiile pe care le-am avut când vorbeam de directiva privind impozitarea veniturilor. Există, într-adevăr, o lume în afara Uniunii Europene, Uniunii Europene. Dar nu cred că e o scuză. Bineînțeles, știm că există paradisuri fiscale într-un context și mai amplu, precum Statele Unite, și tot mai adesea țările emergente în care să fac investiții. Bineînțeles, trebuie să abordăm aceste probleme prin acorduri bilaterale, printr-o cooperare mai eficientă cu țările terțe. Nucleul dur este însă politica și economia noastră integrată. Dacă nu reușim între noi să recuperăm aceste bunuri și apoi să le gestionăm, atunci nu putem pretinde credibilitate în negocierile cu Statele Unite sau alți parteneri. E absolut necesar să avem o abordare armonizată. Un exemplu clar în acest sens reprezintă Statele Unite. Domnul Dan are dreptate când vorbește de TFTP, de acest tratat. E un instrument care acoperă crima organizată gravă și terorismul, dar e un instrument uh, sprijinit în primul rând de Statele Unite. Descoperim acum că multe state membre folosesc de asemenea aceste informații în uh, scop național. Haideți uh, să avem o abordare mai strictă și să venim cu niște propuneri constructive. Încă o dată, problema are nevoie de o soluție uniformă, dar uh, există o soluție, nu e imposibil să găsim o soluție. O altă problemă vizând fondurile, am ascultat diferitele idei înaintate și doresc să le discutăm. Trebuie să fim însă realiști. Știți uh, ce se spune despre negocierile privind CFM și discuțiile purtate recent la ultimul Consiliu European. Nu s-au ajuns la concluzii concrete, dar închipuiți-vă găsirea, efortul pe care l-ar presupune găsirea unei uh, strategii comune. Noi propunem, uh, în ceea ce privește Fondul pentru Securitatea Internă, încercăm să fim mai flexibili și propunem ca acesta să fie folosit într-un uh, mod mai armonizat pentru a derula proiecte bazate pe experiențele anterioare. Depinde, bineînțeles, de care va fi rezultatul final, de temeiul juridic care va fi adoptat, Trebuie așadar să ținem cont și de uh, sumele disponibile, pentru că în cele din urmă compromisul ar putea să spună că 70% din sume sunt disponibile, în, uh, sunt uh, alocate în proiecte comune. Trebuie să arătăm totuși că e fezabil. Bineînțeles, în ceea ce privește temeiul juridic, uh, Astăzi putem vorbi doar de articolul 83, vorbim de armonizare, armonizare pe baza unei legisla- legislații deja existente, pentru că directiva cadru existentă este și mai amplă. Dar nu este extrem de eficientă, tocmai pentru că are un caracter destul de vag. Și asta derivă din contextul în care a fost uh, luată în considerare, un context uh, care mergea mai degrabă în altă direcție. Am încercat să remediem acest lucru. Dacă nu putem aprofunda temeiul juridic, haideți să aprofundăm măsurile însoțitoare. Vorbeam de măsuri cu un scop social, care nu au o natură legislativă, dar putem să ne gândim și la alternativa 83.2, da, plan teoretic, dar e nevoie de unanimitate, iar acum, dacă ne confruntăm cu riscul diluării, avem nevoie de o majoritate calificată în decizie, poate ar trebui să spunem că ne, ne concentrăm mai degrabă eforturile aici și Comisia CRIM poate juca un rol esențial. Vorbim de esență mai degrabă decât de compromis. Și acesta ar putea să fie principalul, uh, principala pârghie pentru toți. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Îmi cer scuze că trebuie să vă părăsesc atât de devreme, dar unul din colaboratorii mei va rămâne cu dumneavoastră și aștept cu nerăbdare viitoarele ocazii de colaborare. Mulțumim. Și acum două uh, doua rundă de întrebări, începând cu doamna McIntyre. Deci întrebări pentru cel de-al doilea invitat. Yes, thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Un comentariu și o întrebare. N-am auzit, uh, n-am ascultat prezentarea inițială, dar am ascultat uh, cea mai mare parte din uh, intervenția dumneavoastră. Înțeleg um, că e foarte important să recuperăm active. Dar adesea e important să o facem pentru că um, nu putem întotdeauna să și punem sub acuzare persoanele implicate. Dumneavoastră ați spus că unele persoane sunt prea puternice pentru a fi uh, puse sub acuzare. Acest lucru pur și simplu mă înfioară. Dacă noi pretindem că avem un sistem democratic, uh, trebuie să susținem democrația peste tot în Europa și trebuie să susținem statul de drept. E absolut inacceptabil să spunem că anumite persoane sunt pur și simplu prea puternice pentru a fi puse sub acuzare. Vreau să menționez acest lucru uh, pentru a-mi uh, exprima groaza cu care am întâmpinat această afirmație. Uh, mă tem că voi avea așa o abordare parohială, mă voi ocupa de Regatul Unit. Conform articolului 36, um, Regatul Unit s-a gândit să um, nu adere la măsurile uh, JAI. Care e opinia dumneavoastră uh, vis-a-vis -vis de măsurile deja existente? Conform măsurilor uh, existente, ce s-ar întâmpla? Ar exista efecte negative dacă s-ar retrage Regatul Unit, dacă ar alege să nu uh, adere la aceste măsuri, credeți că ar apărea obstacole suplimentare față de cele care există deja? Sau credeți că um, există alte uh, domenii care sunt mai delicate? La parola l'onorevole Newton Dan. Mulțumesc, acum domnul Bill Newton Dan. Bill? Uh, sorry, I was um, just replying to Ms. McIntyre that uh, one... Îi răspundeam doamnei McIntyre că un exemplu uh, este domnul Berlusconi, care aproape că doar că n-a omorât pe cineva, de altfel. Mulțumesc că mi-ați dat uh, Eh, cuvântul. Vreau să admir accentul eh, excelent britanic al eh, vorbitorului, ascuns sub un nume aparent belgian. Ați vorbit despre um, îmbocățire și despre situația în care o persoană are venituri mici și um, averi foarte mari. E cazul multor aristocrații în Regatul Unit, care au uh, tot felul de uh, tot felul de uh, case extraordinare și fantastice, dar venitul lor de fapt este mic. Ne-ați arătat o carte, Păpușarul, de Puppet Master, uh, mă, mă întrebam dacă ne-ați putea da câteva exemplare și nouă, <laughs> pentru că, conform Google, Puppet Master este uh, un film cu extraterestri care ne controlează pe noi, pământenii. Deci vă rog să clarificați situația, să ne dați și nouă câteva exemplare. Domnul Iacolino are cuvântul. Sì, dei paradisi fiscali ne ha appena parlato. Mulțumesc. Tocmai a vorbit domnul Newton Dan de paradisurile fiscale. În ce privește băncile și rolul acestora, poate că ar fi utilă Uniunea Bancară pentru un control mai eficient. Deci, o autoritate de guvernanță bancară probabil că ar fi utilă pentru a combate spălarea de bani. s a spus că există niște uh, mecanisme care trebuie aplicate imediat, de exemplu uh, înghețarea fondurilor, dar pentru asta e nevoie de o mare capacitate de alertă rapidă și atunci inclusiv de cooperare între statele membre, dar nu întotdeauna funcționează în practică, din păcate. Uh, Crederea între statele membre ar trebui să fie temelia acestor legături, care uneori lipsesc. Când în uh, Dumneavoastră n-ați vorbit de Gaddafi, dar uh, ne, ne amintim că a existat o reacție foarte rapidă. Nu întotdeauna se întâmplă ca în cazul lui Gaddafi, dar este un bun exemplu. V-aș întreba în ce măsură credeți că ar fi utilă directiva împotriva spălării de bani care este elaborată și este analizată și în Parlament? Și ce credeți despre confiscare, altă temă care este discutată în Parlament. Și se vorbește de instrumente complementare, dar deosebit de eficiente, inclusiv uh, pentru combaterea spălării de bani. Bun, acum nu vreau să dau nume, dar în Europa, în legătură cu paradisurile fiscale, există state, ca să spun așa, indulgente și disponibile de a da informații. Dar ne puteți da exemple pozitive, eventual. Mulțumesc, domnule Iacolino. Eu aș vrea să dăm și nume. Nu? Dacă domnul uh, invitat uh, dispune de asemenea informații, de ce să nu ne dea și nume? Bun, acum are cuvântul domnul Kirkhope. Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de avocat și uh, persoană care apără în uh, instanțe uh, diferite părți, niciodată n-am pus pe nimeni sub acuzare, uh, uh, îmi dau seama că e foarte importantă această problemă și foarte interesantă dilema cu persoanele care nu uh, sunt urmărite în instanță. Uh, dacă tot am ajuns la um, exemple, uh, mai am un exemplu italian, deși nu este cel al domnului Berlusconi. În multe um, cazuri, sistemul judecătoresc este controlat uh, politic, la fel și procuratura, și acest lucru mă îngrijorează foarte mult. Teoretic, uh, procuratura în Regatul Unit ar trebui să fie independent uh, independentă și uh, să încerce să stabilească dacă se poate ajunge la o condamnare înainte de a uh, declanșa un proces uh, de punere sub acuzare. Întrebarea este cine pe cine numește. Orice funcție numită de politicieni este vulnerabilă presiunilor politice. Acest lucru este grăitor și în Statele Unite. Multe dintre uh, funcțiile uh, din cadrul procuratorii sunt uh, funcții numite politic. E important pentru activitatea noastră în Comisia CRIM să vedem cum putem să înțelegem și să acceptăm la nivelul statelor membre că în măsura posibilului procuratura trebuie să fie nepolitică. Ehm, desigur, puteți să-mi răspundeți că nu se va întâmpla niciodată acest lucru. Niciodată unele state nu vor renunța la numirea procuratorilor pe criterii politice. Dar iată că a apărut uh, cazul uh, domnului Berlusconi în discuție și vă dați seama că nu e vorba că, <laughs> că în cazul lui Berlusconi e o dovadă clară de părtinire politică. Toată lumea o știe și o recunoaște. Trebuie să uh, nu mai permitem politicienilor să fie imuni uh, acuzării, imuni în fața procuratorului, procura, procuraturii. Uh, persoanele uh, din cadrul universitar sunt adesea imparțiale sau sunt percepute ca fiind independente, însă mulți dintre profesorii, oamenii de știință pe care îi cunosc eu, de fapt, sunt uh, cât se poate de părtinitori, au opinii uh, la fel de marcate ca majoritatea politicienilor. Avem de-a face cu infractori uh, de toate dimensiunile și trebuie să putem să-i abordăm fără teamă, indiferent de caz, de situație. Grazie, onorevole Chircop, volevo... Mulțumesc și vă, mă grăbesc să vă asigur că procesul uh, Berlusconi nu l-a făcut Newton Dan, ci magistrații italieni, cu date de fapt, nu prin presiuni politice. A fost și condamnat, de altfel, în alte procese. Acum este pus sub acuzare în alt caz și vreau să vă asigur că audierile pe care le organizăm aici au implicat întotdeauna persoane foarte bine pregătite, cu mare experiență din punct de vedere al anchetelor, punct de vedere judecătoresc, care prin activitatea lor și-au demonstrat competența. Eu aș prefera să ne concentrăm mai degrabă pe problema pe care o analizăm astăzi aici, care e o problemă foarte serioasă și privește rolul băncilor, și rolul pe care poate să joace comisia noastră pe pachetul confiscare. Domnul Tavares și apoi doamna Weiler. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu creio que... Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să privim uh, lucrurile uh, dintr-un punct mai, uh, mai de sus, așa, mai global. Cred că Cultura bancară a companiilor, politică, diferă foarte mult uh, între Europa și Statele Unite și între statele uh, în curs de dezvoltare. Adesea, um, o mare parte din sistemul financiar este în umbră în statele în curs de dezvoltare. Adesea, de acolo, acolo se uh, duc resursele care provin din activitățile criminale. Uh, și um, e vorba adesea de bănci care în Statele Unite se, și Europa se bucură de o reputație bună și care totuși uh, primesc fonduri uh, obținute prin activități criminale. După cum spuneam, există uh, diferențe mari între Europa, Statele Unite și uh, țările în curs de dezvoltare. Și aceste diferențe permit ca circulația de fonduri să fie um, o um, problemă suplimentară, pentru că criza creditelor a arătat că s-a făcut un transfer de capitaluri um, pe criterii absolut uh, extraordinare, incredibile. și problema în această criză um, a fost cauzată nu de sistemul bancar care lucrează în penumbră, ci uh, tocmai sistemul oficial. Trebuie, pentru a rezolva aceste probleme, să ne asigurăm că informațiile curg, circulă și că pot fi verificate și că uh, nu numai că pot fi confiscate bunurile în momentul în care este necesar, dar că sunt identificate și uh, tendențiile și că sunt um, evitate, identificate și uh, împiedicate tacticile caruselului. Există cazuri precum statul Delaware în Statele Unite sau um, Luxemburg în Europa în care avem mici paradisuri fiscale. De aici vin fonduri, uh, acolo merg um, fonduri din Brazilia sau din China, uh, din, din China, dar uh, nu putem să arătăm cu degetul aceste state pentru că acolo economia este în curs de dezvoltare, economiile cresc acolo și uh, sunt normale zonele gri. Trebuie să ne rezolvăm întâi problemele noastre înainte de a arăta bârna din ochiul cel, celorlalți. Cum putem uh, să ne asigurăm că cooperăm uh, adecvat cu Statele Unite. Putem folosi sistemele de care dispunem pentru a uh, combate infracțiunile economice? Pe scurt, întrebarea este dacă putem uh, să găsim un omolog în Statele Unite, un partener de discuții, de exemplu, de exemplu departamentul Ministerul de Finanțe din Statele Unite ar putea să fie un interlocutor pentru noi. În, uh, la negocierile pe tema TFTP, uh, Statele Unite au promis că vor uh, negocia cu Europa. Mulțumesc, domnul Valer, ale cuvântul. Doamna Valer. Vă mulțumesc, doamne președinte. Da, Având în vedere contribuțiile colegilor mei, aș dori să repet, nu fiecare țară e fără pată. Și Italia în trecut a generat anumite nemulțumiri, dar și în țara mea au existat uh, scandale econom- de, natură economice, de natură economică, s-a obstrucționat justiția, uh, și astfel de cazuri sunt întotdeauna descoperite de presă care le face publice. Mi s-a părut foarte interesant în prezentarea dumneavoastră faptul că ați introdus o dimensiune globală economică despre care nu am vorbit înainte. Și ați spus, în primul rând, că lipsa încrederii este unul din motivele principale pentru care nu funcționează cooperarea și trebuie să ne întrebăm de ce e așa. Sau uh, am menționat niște nume din trecut, Gaddafi, Berlusconi, dar aș dori să vă spun că și uneori uh, veniturile unor aliați uh, de Marcos din Filipina au dispărut și s-au găsit întotdeauna niște uh, prieteni binevoitori care au împiedicat confiscarea acestor venituri. Este clar că democrațiile tinere în um, curs de emergență au o atitudine sceptică în ceea ce privește atitudinea neutrală a autorităților lor. Și iată, întrebarea mea um, numărul 2, unde se află această linie de neutralitate? Uh, spuneam, vorbeați de Statele Unite. Cum se întâmplă în cazul dumneavoastră? Regulile după care lucrați se bazează pe Convenția ONU sau pe ce anume se bazează? M-ar interesa foarte mult să aflu răspunsul la această întrebare, pentru că ar putea să fie un motiv, un temei pentru îmbunătățirea încrederii, pentru că ne aflăm între două blocuri puternice, SUA și China, sau ar trebui să ne, grabă, să ne bazăm mai degrabă pe ONU? Mulțumesc. Acum dau cuvântul invitatului, însă încă ceva, domnule. Vreau să vă întreb și eu dacă dumneavoastră știți că tocmai în Italia, iată o știre chiar din această dimineață, că în Italia există bănci care au acordat împrumuturi de circa 4 milioane de euro către niște exponențe în crime organizate fără niciun fel de documentație. Banca Barclay a acordat diverse împrumuturi uh, unor fii ai unor mafioți și uh, conducătorii băncii când au uh, cerut informații ca să uh, întrebe, domnule, cum ați acordat atâtea împrumuturi pentru finanțarea un, un, unei ferme sau unui restaurant, cei care au făcut uh, aceste împrumuturi am spus, era vorba de uh, copii, practic, de 20 de ani, dar uh, cei de la bancă au răspuns, păi era vorba de fie unor persoane foarte bogate și atunci le-am acordat fără nicio problemă împrumutul. Dar mă întreb, cum funcționează oare totul tocmai în sens contrar, adică dacă un martor în justiție și noi în Italia ne-am întreținut cu aceste uh, persoane care uh, sunt martori de justiție și cer un împrumut de 15-20 de mii de euro ca să poată să continue uh, activitățile, nimeni, nicio bancă nu-i acordă împrumutul. Dar dacă cere împrumutul un uh, băiat de 20 de ani, fiu a unui mafiot, iată, îi se împrumută 800-900 de mii de euro fără probleme, fără nicio garanție, fără a îi se cere niciun docu- niciun document au găsit doar o bucată de hârtie uh, pe care scria eu, persoana de încredere. <laughs> Mulțumesc! Thank you very much for, for, for all your questions. Um, I do apologize in Mulțumesc uh, foarte mult pentru întrebări. Va trebui să plec uh, în curând în 15 minute. Trebuie să vă mărturisesc că sunt olandez, apropo de observația domnului Dan. S-a vorbit mult despre paradisurile fiscale. Eu nu sunt uh, expert uh, în uh, probleme fiscale, însă ce am făcut în contextul cărții Puppet Master, dacă îmi dați o carte de vizită, vă voi, transmite, vă voi trimite cu mare plăcere un exemplar al acestei cărți. E bine, în acest caz am uh, anchetat uh, ce jurisdicții s-au uh, folosit pentru înregistrarea persoanelor juridice care au fost folosite în cazuri mari serioase de corupție. Și adesea era vorba de jurisdicțiile offshore, precum insulele Virgine și altele similare. Am mai uh, făcut și un fel de uh, vânătoare de uh, vrăjitoare. Am încercat uh, să sugerăm în uh, niște e mail trimise a unor entități uh, financiare în care am spus am niște fonduri, ce mă consiliați să fac cu uh, acei bani. Întrebarea noastră era, de fapt, ceea ce vreau să descoperim este dacă ne cer informații suplimentare sau dacă pur și simplu ne, în legătură cu proveniența celor bani sau dacă ne consiliază fără să pună întrebări. Și acum ajung la ce a spus domnul Tavares. Uh, ar fi uh, foarte bine ca schimbul de informații să fie echilibrat, sunt într totul de acord, dar trebuie să existe și informații disponibile pe care să le putem schimba. faptul că nu putem, că băncile nu colectează date utile cu privire la proprietari, la titularii conturilor, eh, este eh, o problemă. Eh, băncile nici măcar nu sunt obligate, conform legii, să colecteze aceste date, deci nu fac nimic ilegal. Și de aceea există un echilibru important care trebuie să fie reglat. Dar, în primul rând, Trebuie ca datele să fie colectate în practică. Autoritatea pentru Servicii Financiare a publicat un raport foarte interesant în legătură cu respectarea de către uh, uh, băncile uh, britanice a regulilor pentru identificarea persoanelor vizibile din punct de vedere politic. Um, și Studiul a arătat uh, probleme, um, a identificat probleme foarte interesante. În ciuda limbajului uh, puțin greoi, uh, raportul merită citit. E foarte interesant. El nu condamnă Regatul Unit, pur și simplu prezintă o situație de fapt și mă bucur foarte mult că acest studiu a fost publicat. În legătură cu comentariul doamnei McIntyre, anumite persoane sunt prea puternice pentru a fi uh, uh, puse sub acuzare. Eu nu spun că e bine că e așa, dar din păcate aceasta este realitatea. În anumite state, punerea sub acuzare uh, a unui fost președinte, de exemplu, ar crea probleme politice atât de grave încât uh, decizia care este luată până la urmă este să nu uh, să urmărească penal președintele pentru că pur și simplu s-ar crea o situație, uh, situația ar scăpa de sub control. Dar cel puțin statul ar trebui, chiar și în aceste cazuri, să încerce să confiște activele dobândite ilegal, măcar să recupereze averea persoanei. Uh, în privința bunurilor, din păcate, statisticile nu sunt foarte pozitive. 25% se pare că sunt pierdute, 20-40% 20-40 de miliarde de, uh, sunt sume care se pierd în fiecare an. Uh, Vă dați seama că uh, sumele recuperate sunt de 5 miliarde și dacă le comparăm cu cele care se pierde, 20 până la 40 de miliarde, ne dăm seama că mai avem încă multe de făcut. Am mai fost uh, întrebat dacă Banca Mondială poate interveni în relațiile dintre Europa și uh, Statele Unite. Uh, noi nu putem interveni în cazuri concrete. Ceea ce putem face și ceea ce am făcut uh, și prin această carte Puppet Masters este să um, încercăm ca uh, condițiile să fie egale, cel puțin în ceea ce privește colectarea de date și stabilirea faptelor. Revenind la problema paradisurilor uh, fiscale sau la um, acele uh, exerciții de uh, acele uh, întrebări uh, capcană pe care le-am transmis anumitor instituții, trebuie să vă spun că ni s-au solicitat uh, de către organismele pe care le-am contactat cel puțin informații de identificare. Nu știu dacă era doar de fațadă. Uh, exercițiul nostru nu a mers atât de departe pentru a stabili acest lucru, dar cel puțin Cam 100 de companii pe care le-am contactat noi uh, ne-au cerut uh, datele de identificare. S-a publicat recent uh, un studiu în care au fost analizate 2800 de companii care oferă servicii financiare din întreaga lume și același lucru, concluziile au fost cam aceleași. Se respectă regulile chiar și în paradisurile fiscale. Um, și acest lucru ne-a depășit, ne depășit cu mult așteptările. Deci trebuie să fim uh, atenți, să nu ne ocupăm doar de paradisurile fiscale, de companiile care activează acolo, ci și în cealaltă parte. Doamna Weiler uh, a pus o întrebare fascinantă, filozofică chiar, în legătură cu uh, bazele neîncrederii care planează la ora actuală. Nu știm care sunt uh, motivele. Adesea guvernele care iau uh, puterea consideră că um, băncile um, organizațiile financiare internaționale sunt uh, parte într-o conspirație. Nu încredere în acele instituții financiare. Dacă ele până acum uh, au uh, intrat în jocul altora, au făcut jocurile altora, de ce vor acum brusc să ne susțină? Există această suspiciune pe de o parte, pe de altă parte, centrele financiare uh, Uh, se întreabă oare de ce ne abordează aceste guverne pentru a grăbi lucrurile politic uh, sau au alte motive reale. se tem și de uh, presa negativă, de publicitate negativă. Există pur și simplu această suspiciune, această neîncredere care este motivată adesea de uh, chestiuni pur umane. Dar uh, problema poate fi rezolvată. Trebuie să analizeze, să analizeze informațiile și să se rezolve problema. M-ați întrebat dacă am înțeles eu bine um, cum funcționăm noi. Noi suntem, avem sediul în Washington, dar nu suntem americani. După cum uh, vedeți, dacă citiți cartea noastră, noi criticăm uh, foarte mult uh, Statele Unite pentru că nu colectează suficiente date. Asta nu înseamnă că în Statele Unite nu se au măsuri bune. Din contră, trebuie să aplaudăm Statele Unite pentru că au um, luat măsuri importante în ceea ce privește colectarea de date cu privire la uh, proprietar, date utile, și în Congres se duc uh, lupte în continuare pentru uh, a se face mai multe în acest uh, domeniu. Ei recunosc problemele cu care se confruntă, încearcă să le rezolve, dar vreau să precizez că nu facem parte din uh, guvernul american, nu suntem uh, afiliați în niciun fel. Încă observație legată de Uniunea Bancară, de ce ar putea face această Uniune uh, Cred că e necesar să se ajungă la un uh, consens uh, global. Ar fi bine ca nu numai Europa să ia măsuri, uh, ci întreaga lume să um, o urmeze pentru a împiedica migrarea către alt stat, pur și simplu pentru că în Europa sunt alte reguli. Problema identific identificării probleme, persoanelor care beneficiarilor um, Uh, sumelor și uh, monitorizarea fluxurilor de numerar, monitorizarea discrepanțelor între veniturile declarate mici și uh, profiturile mari sau sumele mari care apar în contul unei persoane. Cam atât. Vă mulțumesc mult pentru atenție și pentru că m-ați invitat. Grazie, signor Van der per le sue risposte. Mulțumim foarte mult, domnule Van der Doos, pentru răspunsurile dumneavoastră. După cum spuneam și înainte, dacă puteți să lăsați secretariatului prezentarea dumneavoastră sau orice alte documente considerați că ar putea să fie utile. Dacă pe parcurs mai aveți uh, răspunsuri, vă rog să ni le trimiteți. Dragi colegi, înainte de a închide ședința în această dimineață, aș dori să revin la discuția pe care am purtat-o cu domnul Manzervizi. Au uh, emanat o serie de cereri în urma acestei uh, discuții, poate că le vom aborda pe majoritatea în cadrul ședinței cu coordonatorii. dar uh, ce vom discuta și ce, s-a, ce e posibil că se va întâmpla în ceea ce privește directiva privind confiscarea și având în vedere importanța acestui subiect, aș dori să vă rog să meditați la măsurile pe care le putem lua în cadrul acestei comisii, pentru că Comisia CRIM, o comisie fică a Libe, pare să fie mult mai hotărâtă când vine vorba de acest subiect decât Libe. Iată de ce Aș dori să păstrăm vie flacăra acestui subiect. un de uh, Poate că putem discuta acest lucru la reuniunea coordonatorilor și să uh, alocăm puțin timp uh, în plus. Da, nicio problemă. Cred că e un subiect foarte important pe care trebuie să îl abordăm. Și trebuie să dăm dovadă de hotărâre. Vă rog, doamna Geana, acum. Vă propun să organizăm uh, o conferință la Bruxelles și să invităm uh, ministrii justiției din uh, statele membre. Ar fi bine să avem o discuție față în față cu ministrii justiției. Cred că ar fi o idee bună. Lei! Da, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, spune doamna Alfano. Cred că e o idee excelentă. O vom analiza la întâlnirea coordonatorilor. Aș merge chiar mai departe, domnul Manservizi spunea că ține de prerogativele statelor membre și ale Consiliului, dar adevărul e că atunci când s-a înființat această comisie parlamentară, mulți uh, dintre colegi m-au uh, întrebat dacă vom organiza conferințe în, în statele membre pentru a crește conștientizarea acestei probleme în uh, cadrul guvernelor și a reprezentanților aleși am spus că da, bineînțeles, vom face acest lucru având în vedere îndeosebea activitatea pe care o desfășurăm, dar propunerea s-a oprit acolo. Luna trecută am fost în Köln, în Germania. Aici am luat parte la o întâlnire extrem de intensă. Au participat 700 de persoane, nu doar magistrați și anchetatori, erau numeroși participanți în cadrul societății civile și foarte mult lume dorea să afle exact care sunt măsurile care se iau. Cred că această întâlnire a arătat că autoritățile din statele membre au răspuns destul de încet. Nu cred că acest răspuns uh, vine atât de târziu pentru că nu conștientizează problema. Cred că mai degrabă e vorba de lipsa unei voințe politice când vine vorba de aceste probleme. Cred că există o voință mai degrabă de a evita să se analizeze aceste probleme. Iată de ce trebuie să dăm dovadă de mai multă determinare uh, în a-i trimite, în a-i transmite Consiliului mesajul că Parlamentul nu mai rămâne într-o atitudine pasivă, ci dorește să ia măsuri. Vom discuta despre toate acestea în cadrul întâlnirii cu coordonatorii. Ne vom relua activitatea la ora 15 și la ora 17.45 se organizează întâlnirea cu coordonatorii. Poftă bună!